Colleagues, if you could take your seats and we Stimați colegi, vă rog să luați loc ca să putem să începem munca de astăzi. Vom începe prin a vota raportul domnului Taylor în ceea ce privește drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul. Aș dori să știu cine nu are cartela de vot. Domnul Kramer, domnul Alcadraui nu le au. A înseamnă că va trebui să-mi indicați felul în care doriți să votați atunci când vom ajunge în punctul respectiv. Acum vom face o verificare, s-a deschis votul, facem o verificare. A votat toată lumea. Deborah ai votat. Ai verificat, Deborah? Bun. Bine. Totul e bine, da? Bine, suntem gata să începem. Raportul domnului Taylor Drepturile persoanelor care călătoresc cu avionul, aliniatul 1, IMCO 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul 16 a domnului Parker, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Adică 15 devine caduc, trecem la 17, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica, verificare electronică la 18, s-a deschis votul. PP-ul are un vot în plus. Bine, s-a închis votul și se respinge 15 la 21. IMCO 2 și IMCO 4 în bloc. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A, cu vot pe părți, cerut de ECR. Vom vota în două părți. Prima parte de la Consider Z până la In Europe. Prima parte a compromisului A. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. A doua parte, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 a domnului Marinescu. Cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C cu amendament oral din partea S și D. Obiectează cineva cu privire la amendamentul oral? Dacă nu, cu amendament oral, compromisul C. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 42. Marinescu. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul de Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49. Doamnei Grisbeck pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica la 49. Cred că se adoptă, dar s-a deschis votul. A votat toată lumea. Pentru Michael, da, două pentru. S-a închis votul. Se adoptă. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mulțumesc. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Putem verifica, vă rog, la 51 s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 21 împotrivă, se adoptă. Două persoane nu au cartela de vot. Se adoptă. 48. Nu, 48 devine caduc. Trecem la 52, aia la sender, amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri. Din nou verificăm amendamentul 52 al doamnei Ayala Sender. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Michael, pentru? Bun, deci avem 24 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Compromisul E. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 64. Cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Doamna Foster. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70. Portman Cole Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 70. S-a deschis votul. Vă rog să indicați uh, cu mâna cum votați. Bun, avem 2, împotrivă, 2 pentru 1 împotrivă, s-a închis votul. Avem 31 la 13, se adoptă. IMCO 18 devine caduc. Urmează 67. Cine e pentru? Nu, mă scuzați, spune domnul președinte. La 71. Doamna Senalova. Amendamentul 71. Nu așteptați. Mi se spune că putem vota și amendamentul 69 ca adăugire. Amendamentul domnului Sazada, cine pentru, împotrivă, se adoptă. 71. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm la 71. 71. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. 72 al doamnei Țicău, cine e pentru, împotrivă, Abțineri. Din nou verificăm la 72. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. 73 next, Mrs. Senelova. Those in favour? 73. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul F. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 76. Doamnei Senelova. Din nou e o adăugire pe care o putem vota la 76. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul G cu vot pe părți. Prima parte, de la call zone până la free of charge și a doua parte până la booking. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 91 și 92, Foster și Van Dalen, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 17, pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm la IMCO 17. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 99. Doamna Votman Col. nu devine caduc, așa că trecem la amendamentul 100 de la 10A. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Inco 12 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 101 Cine pentru? Împotrivă? Nu a votat toată lumea, mai ales de la cei de la S și D, așa că votăm din nou cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H, amendament oral a domnului Zazada. Are cineva ceva de obiectat? Dacă nu, Vom vota cu amendamentul oral și mai există și un vot pe părți cerut de verzi în trei părți. avem amendament oral și vot pe părți, trei părți, la acest amendament de compromis. Prima parte până la safely, a doua până la colzon și a treia parte se termină cu modes. Amendamentul oral în primul rând. Cine e pentru? Împotrivă?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 Verificăm partea a treia. S-a deschis votul la cea de-a treia parte. Domnule Kramer, sunteți pentru? Două voturi în plus pentru. S-a închis votul. 23 Se adoptă. 107 adiț adițional pentru 107. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm la 107, s-a deschis votul. Încă două voturi pentru, s-a închis votul. Se adoptă 24 la 22. 109. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Imco cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Imco cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Imco cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul I. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Verificăm 121. S-a deschis votul. Două voturi în plus pentru. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 123 pentru. Împotrivă abțineri, se verificăm la 123. Cred că este adoptat. S-a deschis votul, încă două pentru, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. IMCO 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm IMCO 11, vă rog. Două împotrivă de această dată. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se adoptă. Compromisul J. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 126, doamna Țicău. cu traducerea în engleză in due time în loc de in good time. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 127. Domnul Koch, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 128 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul K. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 141. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, să verificăm la 141, vă rog. S-a deschis votul. Unul pentru, unul împotrivă, deci se anulează reciproc. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 143. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul L. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul M. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Cred că este adoptat, dar vom verifica. Am deschis votul la 152, avem două voturi în, pentru. A votat toată lumea, s-a închis votul. 24 la 21 se adoptă. 153, domnul Coza, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul la amendamentul 153. A votat toată lumea, o abținere și un vot împotrivă. S-a închis votul și se adoptă. 154. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 155. Doamna Foster. Cine este pentru? A, împotrivă. Abțineri. Se respinge. 158. Domnul Van Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 159. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica 159. S-a deschis votul, avem două voturi împotrivă în plus. A votat toată lumea, S-a închis votul și se respinge. 156. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 157. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 14. Cine este pentru? împotrivă. Vom verifica IMCO 14. S-a deschis votul și avem două voturi pentru. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 160. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica 160. S-a deschis votul. Două voturi pentru. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 161 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 162 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul este amendamentul 164 al doamnei Foster. Și acesta devine caduc. IMCO 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. IMCO 15 pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 urmează al domnului Koch. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica 169. S-a deschis votul. Michael? Două voturi împotrivă. Nu, unul pentru, unul împotrivă. S-a deschis vot, s-a închis votul, se adoptă. 170 este un amendament lingvistic. IMCO 20 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că este respins, dar vom verifica. 177 s-a deschis votul, avem un vot uh, pentru un vot împotrivă. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și într-adevăr a fost respins. 175 al doamnei Țicău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 178. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 176 este tot un amendament lingvistic, așa că nu trebuie să-l votăm. 180 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 180. S-a deschis votul. Avem două voturi pentru. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 181 pentru, împotrivă. Vom verifica 181. Bănuiesc că situația este cam aceeași, dar verificăm. Am deschis votul, avem două voturi pentru. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. 183 al domnului Fidanța. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 184. Pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica, vă rog. S-a deschis votul la 184. Un plus și un minus. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. 182 al domnului Coza. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 24 devine caduc, așa că trecem la alineatul 28 și la amendamentul 188. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 191 este următorul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 192 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 194 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 195. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Vom verifica. 3. Am deschis votul și avem două voturi împotrivă. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. S-a deschis votul. Avem și două plusuri de această dată. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7, 8, 9 și 10 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Vom verifica 14. S-a deschis votul la 14. Avem și două voturi pentru. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă 24 la 22. Amendamentul 1 al domnului Coza. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. și mai avem amendamentul 2, tot al domnului Coza, cu un amendament oral al raportului. Toată lumea este pentru amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. Avem și două voturi pentru, al domnului Kramer și al domnului Alcadraui. A votat toată lumea? S-a închis votul. 41 pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări domnului Taylor. Raportul este adoptat. 6.30, so uh, if he's not already here, then... Christine, yeah? No. Oh, right. waiting for... Îl așteptăm acum pe domnul Delbeche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 Okay, colleagues, we have with us Mr. Jos Delbeck, who's... Îl avem alături de noi pe domnul Jos Delbeche, care este director general pentru acțiune climatică și dumnealui ne va face o prezentare cu privire la mm, cele mai noi evoluții în ceea ce privește schema de mm, comercializare a emisiilor. După prezentare, deputații vor avea posibilitatea să intervină. Vă mulțumesc, domnule Delbeche, pentru că ați venit uh, la timp pentru a putea începe mm, cât mai devreme. Dacă doriți să părăsiți sala, Vă rog să o faceți, altfel putem să începem. Domnule Delbeche, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi aici și să vă informez cu privire la situația din domeniul aviației și modul în care gestionăm uh, emisiile de gaze cu efect de seră, precum și evoluțiile în privința discuțiilor internaționale. Schimbările climatice reprezintă o problemă, iar uh, specialiștii au uh, elaborat studii amănunțite pe, acest, pe această temă. Uniunea Uniunea Europeană are reglementări uh, pentru instalațiile industriale, pentru centrale, pentru autovehicule și așa mai departe. Însă un sector, un sector care nu era deloc acoperit era aviația și transportul maritim internațional. Așadar, voi începe cu domeniul uh, aviației. A existat uh, Uh, senzația că și acest sector trebuie să fie inclus, uh, deoarece crește foarte rapid. Potrivit uh, estimărilor ICAO, va exista o creștere de 700% până în 2050, ceea ce reprezintă o problemă foarte mare. Și deși reducem emisiile în alte sectoare, emisiile din sectorul aviatic cresc. Evident, sectorul aviației este un sector cu adevărat global și de aceea acțiunea de politică în acest domeniu este foarte dificilă comparativ cu reglementarea emisiilor de la termocentrale sau de la autovehicule. Aș vrea să fac trei comentarii. În primul rând, aș dori să mă refer la trecut și la istoricul nostru. De fapt, Uniunea Europeană, în uh, cadrul Organizației Internaționale pentru Aviație Civilă ICAO, a ridicat mereu această chestiune, însă ICAO nu a răspuns uh, pe măsură și uh, inclusiv uh, Parlamentul uh, uh, a îndemnat Comisia să se conformeze cu, cu schema regională, chiar dacă o schemă globală nu ar funcționa și asta am făcut și în 2008 prin codecizie am adoptat un regulament pentru a include aviația internațională în uh, schema ETS. Aceasta a fost în conformitate cu îndrumările de la ICAO, pentru că ICAO are două principii importante. Acesta hotărăște cu privire la taxe și uh, în 2000 ICAO a spus uh, că un plafon, uh, o plafonare al unui astfel de sistem precum ETS nu reprezintă o astfel de taxă. Și de aceea, uneori, uh, uh, termenii ETS și taxe sunt uh, confundați. O altă îndrumare importantă la ICAO a fost că acesta este un um, instrument util, sistemul de cap and trade, însă ICAO nu a dorit să vină cu un sistem propriu, ci a încurajat statele sau entitățile regionale să integreze aviația în schemele interne. Hotărârea a fost luată în 2004 și exact asta am făcut și noi în Uniunea Europeană. Legislația a fost așadar adoptată prin codecizie în 2008, prin unanimitate în Consiliu și cu o majoritate covârșitoare în Parlamentul European. Iată unde ne aflăm astăzi implementăm aproape în totalitate legislația. 1 ianuarie 2012 a fost chiar o dată foarte importantă, pentru că începând cu această dată, toate emisiile ar trebui să fie acoperite de certificate, iar aceste certificate sunt acordate într-o mare măsură gratuit, pentru că știm că este un sistem uh, gradual uh, care trebuie implementat uh, gradual. 85% din emisii uh, din 2012 vor fi acoperite prin certificate pe gratis, iar 80 și 81% începând cu 2013. Ce ar trebui să acopere companiile aeriene? Ei bine, restul de 15-18%. Aceasta este situația în momentul de față. Și trebuie să vă reamintesc că, că în baza legislației adoptată prin codecizie, am făcut acest lucru. Al doilea comentariu se referă la poziția noastră în momentul de față. Trebuie să vă spun că această legislație a întâmpinat opoziție la nivel internațional. Noi am ridicat această chestiune în numeroase întâlniri bilaterale și summituri și uh, elementul uh, cel mai important a fost uh, summitul ue din noiembrie anul trecut, când am discutat acest subiect și am primit sprijinul Statelor Unite pentru a deschide și pentru a ne continua discuțiile în cadrul ICAO. Și de atunci, domnul președinte Kobe și secretarul general, domnul Benjamin, au vorbit despre accelerarea programului de lucru al ICAO privind uh, gestionarea emisiilor de gaze cu efect de, de seră din uh, sectorul aviatic. Noi am reacționat pozitiv la aceste evoluții, pentru că noi întotdeauna am susținut o soluție multilaterală în locul unei soluții regionale. Și, de fapt, acționăm în baza a trei linii directoare putem susține orice sistem pe care îl propune ICAO cu condiția ca acesta să reducă emisiile mai mult decât schema regională din Europa. Cred că un regim global este atractiv, deoarece acest sector este unul mondial, unul uh, internațional și și uh, un astfel de sistem ar trebui să ne permită să reducem emisiile la nivel internațional. Un al doilea lucru important este că acest regim nu ar trebui să discrimineze între companiile aeriene. Acest lucru este consacrat prin legislația noastră și ar trebui să reprezinte principiul director al tuturor propunerilor pe care ar putea să le facă ICAO, adică nediscriminare între companiile aeriene. Deoarece în uh, contextul negocierii convențiilor internaționale privind schimbările climatice există un uh, sistem al responsabilităților comune, însă diferențiate. Și noi însă uh, am, ne-am opus uh, să, reduci, să introducem uh, interpretarea acestor responsabilități comune, dar diferențiate în domeniul sectorului aviatic. O interpretare rigidă a fost că țările industriale trebuie să facă totul și țările mai puțin dezvoltate să nu facă nimic. Noi am spus că aceasta ar putea distorsiona concurența în dezavantajul companiilor uh, uh, aeriene internaționale. Și acesta este un uh, principiu important al tot, al tot, ceea ce facem în ICAO. Al treilea principiu este următorul. Dacă ICAO vine cu un cadru de acțiune, atunci acest cadru ar trebui să reflecte ținte și măsuri. Adică nu vrem să fixăm pur și simplu niște ținte pe hârtie, ci ele trebuie sprijinite prin măsuri concrete. Pentru că altfel nu rămânem decât cu niște declarații frumoase care nu se îndeplinesc. Știți că foarte multe ținte au fost fixate și nu au fost niciodată atinse. Așa că e important ca cele două să fie însoțite una de alta, în cazul în care, sigur, ICAO vine cu astfel de propunere. Acum vreau să spun că noi suntem pe deplin angajați să lucrăm cu ICAO, am pus la punct o schemă de lucru și contribuim în mod activ și uh, din culise, ca să zic așa, cu orice uh, um, cerințe de asistență tehnică pentru activitățile ICAO. Și acum la Moscova, săptămâna trecută, a avut loc o întâlnire care este, de fapt, o continuare a întâlnirii din Delhi de anul trecut și uh, care va fi continuată de una la New Delhi. Ei bine, a avut un oarecare eco în presa internațională și poate ar fi interesant pentru noastră să vă spunem cum interpretăm noi declarația de la Moscova. Suntem puțin dezamăgiți de faptul că declarația de la Moscova um, nu uh, a reușit, practic, să impună mare lucru acolo, s-a într un fel de coaliție a celor nedoritori și noi am spus că sperăm că putem conta pe participanți să vină cu un fel de contribuție pozitivă, adică să ne ajute să rezolvăm problema și, din păcate, suntem destul de dezamăgiți de rezultate. Din păcate, declarația care a fost uh, transmisă la sfârșitul reuniunii nu s-a referit atât de mult pe cât ne a fi dorit noi la măsuri de acțiune climatică. Totuși, declarația vine cu câteva opțiuni posibile, opțiuni care ar putea fi activate în cazul în care Uniunea Europeană dorește să continue cu legislația în domeniu. Unii ar putea să spună că acestea sunt măsuri de retaliere, de represalii, totuși acestea sunt la momentul de față doar opțiuni, niciuna nu va fi pus în aplicare imediat. Totuși, și ICAO are o șansă să vină și să propună măsuri în spiritul lucrărilor pe care le face și asta este o veste bună. Declarația de la Moscova, în ciuda opțiunilor de măsuri de represalii, dă un semnal puternic că ar trebui să activăm și reactivăm lucrările noastre în contextul ICAO. Și iată, aceasta este vestea bună pe care am primit-o de la Moscova. Toți participanții sunt gata să lucreze în cadrul ICAO și asta este o șansă pe care trebuie să o folosim. Declarația a fost semnată de 23 de state, nu sunt chiar uh, statele care au semnat declarația anterioară de la Delhi. Unele state importante s-au retras de la masa negocierilor, este au alăturat în schimb altele mai mici. Cinci dintre cele 23 de state nu sunt uh, acoperite de legislația noastră, deoarece legislația noastră prevede o clauză de minimis. Concluzia este că orice fel de măsuri de retaliere pe care le-am activa noi aici, în Uniunea Europeană și mai ales în Comisia Europeană, suntem uh, foarte hotărâți să trecem la acțiune de îndată ce este nevoie. Dar, sigur, nu dorim să trecem la represalii împotriva companiilor aeriene decât dacă este nevoie. Încă un lucru care apare în declarația de la Moscova și care apare într-o altă formulare față de declarația de la Delhi uh, este că se cere o suspendare a legislației europene. Și asta e sigur într-o formă mai puțin agresivă față de declarația de la Delhi. Deci, practic, am putea spune acum, în rezumat, că din păcate, nu avem vești bune pentru schema ETS, dar avem și câteva rezultate pozitive, dintre care cel mai important este că putem lucra împreună în cadrul ICAO. Acum, ce se întâmplă la ICAO? La începutul lunii martie, 10-12 martie, dacă nu mă înșel, ICAO se întrunește în formația în Consiliu. Acesta va fi un moment important și sperăm că, așa cum uh, a dat de înțeles, ICAO va propune o serie limitată de opțiuni pentru a aborda problema în cazul cu efect de seră generate de aviație până în iunie. Și sperăm ca până la finele acestui an să se aleagă o singură opțiune. Cred că ar trebui să încurajăm ICAO să respecte acest calendar pentru că altfel um, vom da de probleme. Propriul nostru termen din legislația noastră este aprilie 2013 și acest termen, aprilie 2013, este prima dată de predare, adică data până la care companiile trebuie să facă deja parte din schema ETS. Iată deci că avem o fereastră, o portiță la dispoziție, dar aceasta ține doar um, un an de zile. În orice caz, ne încurajează faptul că ICAO vrea să progreseze și este foarte hotărâtă să avanseze pe această cale. Repet, Consiliul se va întruni în martie. Noi suntem uh, pentru o soluție internațională sau globală pentru a putea reduce gazele cu efect de seră generate de aviație. Avem schema regională, avem ETS-ul, nu vom suspenda această schemă, însă suntem gata să o modificăm dacă ICAO vine cu o propunere de regim cu adevărat global sau internațional. Și, repet, termenul pe care ne l-am impus noi este aprilie 2013. Însă, având în vedere intensificarea lucrărilor din uh, momentul de față, avem toată speranța că vom putea reuși să obținem un regim cu adevărat global, internațional, cu ajutorul ICAO. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Dau întâi cuvântul coordonatorilor, domnul Groș. Pe scurt, domnule președinte, pentru că și colegii doresc să ia cuvântul, vreau doar să-i spun vorbitorul nostru că noi, acest, această comisie, suntem cei care am cerut comisiei să se ocupe de acest subiect cât de devreme posibil. Fac acum referire la ultima observație. Comisia ia o hotărâre, cu toate că ne aflăm în procedura de co-decizie. Se ajunge din nou la un joc între Parlament și Consiliu, între Consiliu și Comisie și Parlamentul este lăsat deoparte. Trebuie să spunem foarte clar că nu vom accepta să se întâmple încă o dată așa ceva în acest domeniu în domeniul internațional, fie că vorbim despre transport pe mare sau transport aerian, această temă este foarte importantă. Măsurile pe care dorim noi să le luăm la nivel european trebuie să fie în primul rând. Noi trebuie să ne impunem aceste decizii și abia apoi să încercăm să îi convingem pe ceilalți actori implicați. Aș mai avea o întrebare. lucrurile par să stea așa la nivel internațional și anume nu se întâmplă lucrurile la care ne așteptam noi. Dacă nici ICAO nu face niciun fel de progres, atunci, din 2013, ce fel de măsuri va lua Comisia față de societățile cărora li s-au cerut aceste lucruri la nivel european și care nu au făcut ceea ce trebuia. Ce fel de măsuri putem lua față de aceste societăți. Ne putem întreba și ce măsuri vor lua ceilalți. O a doua întrebare. Există amenințări, se vorbește de anumite limitări. Ce crede Comisia? Ce crede despre aceste amenințări? Că trebuie să reacționăm este clar, dar cum putem să evităm daunele economice încă de dinainte? Ar trebui să ne gândim la niște măsuri de prevenire. Președintele, domnul Alcadraui, din partea grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Delbecă, vă mulțumesc pentru prezentarea de mai devreme. În cursul anului trecut am auzit tot felul de povești despre impactul acestor măsuri. despre impactul legislației europene. Însă, eu cred că acum avem nevoie de o dublă abordare. Mai întâi, să avem uh, o abordare pe plan european, să adoptăm legislație, să-i lăsăm pe toți să înceapă să se obișnuiască cu modus operandiul acestei scheme, înainte să implicăm și restul lumii. Și asta da, sigur că înseamnă și codecizie, nu-i așa? Și acum că v-am auzit uh, între prezentarea, am câteva întrebări. Vorbeați despre ce se întâmplă la ICAO. Sigur că e foarte important uh, ce se întâmplă acolo și uh, Trebuie să ne putem asigura că facem pași necesari pentru a modifica legislația. V-aș întreba însă, e suficient? Dumneavoastră credeți că suntem noi suficient de flexibili pentru a putea face ajustările necesare? Pentru că dacă va trebui să le facem, trebuie să apelăm la codecizie, iar aceasta va lua timp. Putem să încheiem acest proces juridic înainte de 2013 aprilie, adică până la finele acestui an să avem o propunere legislativă suficient de bine închegată și să o trimitem la ICAO? Ați vorbit despre o posibilă uh, retragere a unor țări. Aveți semnale că unele țări doresc să se retragă din această schemă? Cum uh, s-ar putea întâmpla așa ceva la ICAO? Și uh, ca să mă refer la ce spunea antevorbitorul, ce se întâmplă dacă nu găsim nicio soluție? dacă țările nu vor dori să meargă în, aceast- în aceeași direcție. Unele vor continua să spună nu vrem să plătim, vrem din contra să adoptăm măsuri în replică. E bine, în acest caz, ce fel de măsuri ar trebui să adoptăm în Europa, după părerea dumneavoastră? Pentru că asta înseamnă să nu avem condiții de concurență egală. nu așa, unele țări contribuie, altele nu. Problemă. Și ultima întrebare se referă la reuniunea din Rusia de care vorbeați. Nu toate țările au participat. SUA, China, Rusia, țări foarte mari în domeniul aviației, care au un procent destul de mare din piață, nu doresc să participe ceea ce înseamnă că ne confruntăm cu o opoziție destul de puternică. N-ar trebui să subestimăm această opoziție. Cât de în serios credeți că ar trebui să luăm poziția lor? Dacă ne uităm la ce se întâmplă în ICAO, vedem că există țări care se întâlnesc uh, în Rusia și încearcă să găsesc o soluție undeva în culise? Este ja so, dass tatsächlich Emissionshandel aus meiner Sicht... Mulțumesc. Această schemă de comercializare a emisiilor va fi eficientă doar dacă se pune în aplicare pentru toate tipurile de transport. Cred că acest lucru este foarte clar, însă problema e cum putem pune în aplicare această schemă. Am văzut ce s-a întâmplat la Moscova, e grav și cred că noi, europenii, am subapreciat această coaliție a nevoitorilor. Până la urmă s-a ajuns să se uh, impună niște taxe de pedeapsă pentru companiile europene. Am văzut ce au făcut chinezii. Liniile arene chineze au reacționat la ceea ce se întâmplă în Europa. Dacă China, India, Rusia, toții se, cu toții se reunesc, atunci pentru noi situația este foarte problematică. Așa că noi ar trebui să încercăm acum să avem o influență mai mare în cadrul ICAO. Din punctul meu de vedere, așa ar fi mai bine. Nu pur și simplu să le spunem tot timpul celorlalți că ei nu sunt gata să vină alături de noi. Trebuie să vedem cum îi putem coopta în cadrul ICAO. Cred că aceasta este singura cale posibilă pe care o avem. Va, va, în ceea ce privește procesul tehnic și legislativ, trebuie să vedem cum vor merge lucrurile, însă acesta este drumul pe care trebuie să-l urmăm și pe care trebuie să ne concentrăm puterile. Da, pe mine mă îngrijorează ceea ce s-a întâmplat la Moscova și mă temeam că s-ar putea întâmpla așa ceva. Așa că noi acum trebuie să ne gândim foarte bine ce putem să facem, nu să ne izolăm, ci să ne apropiem de ceilalți. Mulțumesc! Doamna Lichtenberger. Herzlichen Dank. Mulțumesc! Eu am o părere diferită în acest caz. Dacă mi închipui că Europa, după primul vânt mai puternic, deja a început să se clatine, atunci cred că avem o problemă de credibilitate. Vorbim despre măsuri climatice, fie că vorbim de industrie, fie, vorbim, fie că vorbim despre transport, aici se fac acum economii. Doamnă Meissner, ne spuneți că trebuie să fie comparabile toate mijloacele de transport și toți ceilalți uh, care emit emisii trebuie să poată să fie comparați. Însă, dacă vorbim așa, la acest nivel, atunci cum rămâne cu protecția climei? În ICAO nu există niciun fel de optimism. Ce se întâmplă acolo? Statele Unite și-au căutat niște alianțe, fac o presiune foarte mare. Și dacă spun, bun, acum ne e teamă, haideți să începem dintr-o dată să renunțăm la măsurile climatice pentru că celorlalți li se pare prea agresiv, atunci această hotărâre este una foarte proastă. Cred că ar fi o contradicție cu tot ceea ce se întâmplă la alte negocieri la nivel global și ce se face la acestea. Încă un punct care mie nu mi-e foarte clar e următorul. Ce fel de șanse reale avem ca ceva să aibă un efect comparabil cu ce s-ar întâmpla în cadrul ICAO? Cum ne dorim noi să evaluăm dacă o măsură este adecvată sau nu, pentru că nu avem niciun fel de rețele comparabile atunci când vorbim despre măsurători. Așa că avem o problemă foarte mare. Apoi, cum rămâne cu recunoașterea, recunoașterea acestor măsurători? Pur și simplu ne lipsesc orice fel de dovezi științifice care ar putea să fie comparabile. Toate acestea ne fac să ne confruntăm cu niște probleme foarte grave. Ce fel de măsuri de represalii s-ar putea lua? Din punctul meu de vedere, astfel de măsuri trebuie să fie întâi foarte bine analizate. Există piețe regionale și există legături între aceste piețe regionale. Am putea vorbi despre niște măsuri care să vizeze doar acest nivel regional când vorbim despre măsuri de represalii în Europa. Aș dori să-mi spuneți cum se fac aceste calcule am putea să forțăm Statele Unite și țările în curs de dezvoltare să o ia pe drumul nostru, acest lucru este clar, dar în același timp nici ei nu nici ei nu pot pur și simplu să nu ne bage în seamă doar pentru că există niște amenințări undeva în lume. Bun, avem această coaliție a celor care nu vor să fie alături de noi. Dacă ei dacă ei și ar reduce numărul, ce s-ar întâmpla? Mai există și foarte mulți sceptici în Europa. Ce se întâmplă dacă tot, toți aceștia spun că noi nu vrem să luăm aceste măsuri? Într-un asemenea caz, atunci nici noi nu putem să facem absolut nimic. Avem aceste probleme. Așa că primul pas ar fi să ne gândim ce fel de măsuri de represalie am putea noi lua, cum pot fi acestea analizate, cum trebuie să reacționeze Europa. Însă trebuie să spunem asta de la început. Nu putem să ne temem acum pentru că ceilalți au spus nu. Cred că o asemenea abordare ar fi o problemă nu doar în ceea ce privește protecția climatică, ci vorbim despre toate măsurile care au de a face cu efectul extern al transportului în Europa și în afară. Apoi vorbim despre transportul naval, despre combustibil, trecem la uh, transportul pe continent și așa mai departe. Dacă Europa îngenunchează rapid de câte ori Statele Unite ne cer ceva, am văzut ce s-a întâmplat și în alte cazuri, dar trebuie să ne gândim cum am putea să reacționăm contrar. Când vedem că nu se întâmplă nimic, trebuie să acționăm. Vedem că în Europa există foarte mulți oameni care rapid de câte ori văd că Statele Unite merg pe un drum greșit, totuși îi urmează. Mulțumesc! Mrs. Foster, I suspect... Uh... Doamna Foster, care mă aștept să aibă o părere contrară, vă rog. Să știți că da, am o părere contrară, dar uh, nu asta e ceea ce vreau să spun. O să las la o parte remarcele doamnei Lichtenberger. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru această informare cu privire la stadiul în care ne găsim. Dumneavoastră, cred că ne-ați prezentat actualitatea în uh, termeni, ca să zic, economici, așa, eu cred că pur și simplu Comisia Europeană s-a descărcat de acest, acest dosar la Parlamentul European acum câțiva ani. La instalațiile fixe am avut o controversă, dar cel puțin uh, uzinele nu puteau să se deplaseze. Comisia Europeană a fost avertizată de reprezentanții industriei și de tot felul de uh, actori și organizații, inclusiv de politicieni din statele membre, că un astfel de sistem va fi extrem de dificultos. Nu poți impune o impozitare sau o taxare asupra celor terțe, indiferent cum o numim. Este o taxare și ar trebui să ne dăm seama că nu e fezabil. Comisia n-a reușit să atragă țările terse de partea noastră, s-a mers mai departe cu această măreață idee și iată că acum, după 5-6 ani, am ajuns la un eșec. Ați vorbit despre măsuri echivalente, ați spus că ați stat la taclale în Moscova. Ei bine, dar cine decide cu privire la aceste măsuri echivalente? Avem un juriu, dumneavoastră sunteți și juriul și judecătorul. Uh, acum șase ani, când această propunere a fost publicată, știați deja, în termen de trei săptămâni, că 160 de țări au semnat o scrisoare pe care ne-au trimis-o la Uniunea Europeană și ne spuneau nu aveți decât să faceți ce vreți, dar nu ne includeți și pe noi în această schemă. Noi hotărâm singur ce vrem să facem. Dumneavoastră ne-ați spus atunci la Parlament, nu, totul e bine, totul e verificat, e juridic, indiferent ce spunea Curtea Europeană de Justiție. Și uite că acum, după atâția ani, ne regăsim în aceeași situație. Și știm că americanii, chinezii, brazilienii, indienii, Rusia nu ni se vor alătura cu dragă inimă. Ar fi ridicol să ne gândim la o astfel de posibilitate. Și eu am fost la Washington azvară, știu ce fac rușii, știu ce fac chinezii și știm că nu vor să participe la această schemă. Și dumneavoastră știți și eu, așa că haideți să nu mai uh, încercăm să păcălim pe nimeni. Și în plus, uh, implicațiile, consecințele sunt de o mult mai mare amploare la nivel comercial. Deci eu sunt uh, pur și simplu siderată când văd ce se întâmplă încă n-am reușit să ne punem de acord asupra niciunui detaliu. Unde vor merge toți acești bani care se vor strânge? Dacă toată lumea primește credite de carbon, nu așa, compania trebuie să le cumpere, e bine, ce se va face cu banii care se strâng? Nu știm unde merg. Unde vor merge banii noștri, banii dumneavoastră, încă nu, nimeni nu a hotărât. Deci, dumneavoastră vorbiți de măsuri uh, în replică din partea țărilor terțe. E bine, doamna Heidegger, a venit în această comisie și a vorbit despre măsuri pe care le putem și lua noi. Dacă chinezii încep să folosesc aceste măsuri, ce vom face? Le vom interzice să intre în spațiul nostru? Deci e ceva la ce nici nu ne-am gândit. Nici nu știm în ce direcție să mergem de aici. Mai departe, eu nu cred că aceste țări se vor angaja. Și de ce ar trebui să o facă? Indiferent că noi credem că au dreptate sau nu, ele nu vor uh, urma ordinele Uniunii Europene, așa cum nici Uniunea Europeană nu vrea să se supună americanilor sau chinezilor care au uh, încercat. De exemplu, dacă ar fi venit ei acum șase ani cu astfel de propunere, sigur că nici noi nu am fi fost de acord, le-am fi răsănat. E, e perfect inteligibil de aceea aceste țări nu vor să ni se alăture în această schemă. Și în fine, domnule președinte, în momentul de față, noi am început, uh, sigur, tot acest proces de discuție în ianuarie, eu și colegii pe care îi reprezint acum, și dumneavoastră, domnule președinte, încercăm să reprezentăm aici interesele britanicilor și a companiilor britanice. Există un lanț de aprovizionare și furnizare. Companiile aeriene uh, nu acționează singure. Sunt foarte multe servicii legate. Deci avem și o problemă de concurență, pentru că noi vom avea mai multe costuri, mai multe cerințe, însă țările terțe nu. În ICAO există 191 de țări membre. Dacă toate sunt de acord, bine, dar dacă nu, nu. Deci asta este problema, problema de concurență. Punem o povară mai mare pe industria britanică și europeană, practic. Și acest regulament nu va putea funcționa. Spuneți că regulamentul se va aplica la toți. Nu, pentru că țările terțe nu se vor conforma. Deci ne vom supune singur la un dezavantaj concurențial. Asta e realitatea. Deci vreau să știu acum care e planul B. Doamna de Verac. Mulțumesc, domnule președinte. Acum că am um, depășit data fatidică 1 ianuarie 2012, au început să se delimiteze pozițiile domnule director general, au început să apară tot felul de critici la adresa poziției noastre și să știți că nu prea mi-a plăcut uh, prezentarea pe care ați făcut-o. Mesajul pe care vreau să-l transmit e același ca întotdeauna. Vreau să sprijinim uh, măsurile de aplicare, măsurile acestea de mm, limitare a emisiilor printr-o schemă ETS, însă trebuie să fim foarte atenți la punerea în aplicare. Trebuie să consolidăm dialogul cu țările terțe și asta sigur nu înseamnă că trebuie să acceptăm ca deciziile noastre să fie respinse în bloc. Ați vorbit despre Moscova, despre întâlnirea de săptămâna trecută și despre niște țări răuvoitoare. E bine, atitudinea lor este inacceptabilă. Unii au vorbit despre război comercial cu Uniunea Europeană. Aici sunt de acord cu temerea doamnei Meissner. Totuși, noi trebuie să cerem companiilor care operează în aeroporturilor noastre uh, să respecte legislația noastră, așa cum și noi respectăm legislația lor când operăm la aeroporturile lor. Așa că această atitudine a partenerilor noștri uh, nu mi se pare deloc uh, pozitivă. Riscăm să intrăm într-un cerc vicios dacă nu dialogăm haideți să ne strângem cu toții în jurul unei mese de discuții, să găsim o formulă acceptabilă pentru toate părțile. Așa cum spunea și secretarul general uh, săptămâna trecută, n-ar trebui să ne cramponăm de dispozițiile acestei directive. Vrem să avem uh, o um, Europa sau o lume mai curată, dar asta înseamnă că trebuie să avem și obligații pentru cei din industria aeronautică. Trebuie să se respecte deciziile luate de instituțiile noastre. Asta, sigur, um, nu înseamnă că trebuie să ne periclităm companiile aeriene. Și uh, doamna comisar Hedegaard, săptămâna trecută, a denunțat atitudinea țărilor terțe care se opun în bloc, însă nu propun măsuri echivalente care să sprijine o politică de mediu așa cum e dorită de cetățenii noștri. Are dreptate și ar trebui să ne adunăm cu toți în jurul unei mese pentru a vedea cum putem atinge obiectivele comune. Mulțumesc! Domnul Kramer. Domnule președinte, dacă vorbim despre, dacă e în interesul britanic ca în ceea ce privește clima, strategia noastră să eșueze, ei, nu, nu mai poate să meargă așa. Trebuie să oprim schimbările climatice, pentru că dacă nu vine o nouă serie de probleme. În orice caz, Uniunea Europeană este slabă și reacționează foarte slab. Rușii sunt cei care au acele zboruri peste Siberia. Companiile europene plătesc prețul pentru ele. De ce nu pot și europenii să zboară fără să plătească nimic? Nu, ceea ce se întâmplă ne afectează foarte mult, însă nu e în interesul companiilor aeriene rusești. Din punct de vedere legislativ, da, s-a luat această hotărâre. Însă lor nu le pasă ce se întâmplă cu această schemă ETS, ci ei pur și simplu nu vor să le spună ceva Uniunea Europeană. Însă și aici există 500 de milioane de oameni de care trebuie să avem grijă. Ei au aceste posibilități acum, așa că eu vreau să întreb foarte clar care e planul dumneavoastră secundar. Știți că sistemul ETS a fost acceptat de companiile aeriene tocmai pentru că se temeau să nu crească foarte mult prețul la cherosen. Niciun comisar și nimeni din uh, Comisia Europeană nu a zis că dacă se renunță la ETS, atunci vine impozitul pe cherosen. S-a vorbit doar de faptul că acel cherosen care se află în rezervarea avionului nu este impozitat. Dacă s-ar fi impozitat cum ne doream înainte, comparabil cu ceea ce se întâmplă în uh, traficul pe stradă, atunci lucrurile ar fi stat altfel. Și eu aș fi vrut să aud acest răspuns. Da, dacă nu doriți acest sistem, atunci avem și alte posibilități. Să acționăm așa, dacă vă convine mai mult. Cu banii pe care îi strângem vom putea să facem mai multe pentru climat, se adună mai mulți bani, se pot face mai multe și și Concurența ar fi una echitabilă între transportul aerian, transportul feroviar și așa mai departe. Ar fi fost, ar fi fost o posibilitate. Se discută așa ceva? Aceasta e întrebarea mea. Se discută sau e un subiect tabu? Domnul Vandal în are... Aș putea să încep prin a spune că eu sprijin schema ETS. Cred că schema de comercializare a emisiilor este calea de urmat pentru a îmbunătăți standardul de viață și situația climatică. Colegii par să spună că da, există foarte multe probleme, însă s-a luat o decizie unanimă și anume să se uh, accepte această schemă. Comisia Europeană a recunoscut situația în care ne aflăm. Însă probabil că nu toată lumea era trează când am luat această decizie. Apoi, rezultatul a ceea ce vedem acum e următorul. Pur și simplu, Barack Obama a fost demascat. Mulți din Europa au crezut că Obama va fi un uh, mântuitor care ne va duce spre un viitor mai bun, dar nu e așa. Vedem, Barack Obama, când vine vorba de ocupare, de mediu, nu face decât să, urme, să urmeze interesele americane. Să fim cinstiți, SUA este cea care conduce, de fapt, țările răuvoitoare și persoana e tocmai Obama. Domnul director ne-a spus câte ceva în această dimineață, însă ceea ce ne-a spus nu are nicio legătură cu realitatea. Vedem ce se întâmplă în ICAO acum, că aceștia lucrează asupra unui sistem care seamănă puțin cu al nostru. Însă care va fi rezultatul? Este foarte este foarte improbabil că rezultatul va fi acela pe care ne-l dorim. Așa cum v-am spus, ne îndreptăm direct spre un război comercial. Directorul general ne spune că Comisia va veni cu măsuri împotriva discriminării. Ei, astea sunt cuvintele de deschidere a unui război comercial. Realitatea e următoarea. Se fac foarte multe negocieri după cortină. Eu vreau să-l întreb pe directorul general cum vom evita un război comercial, care e planul B. Este o cale foarte dificilă. Cum vom negocia bine prin aceste ape tulburi? Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Vornin, uh, Corin Botman-Col. Îmi amintesc discuțiile care au avut loc înainte să ne oferim sprijinul prin votul pe care l-am făcut pentru sistemul ETS în cazul aviației. Noi am sprijinit o directivă care ar fi inclus și echivalențe. Comisarul Dali avea foarte multe speranțe atunci. A sugerat în acest Parlament că aceasta ar putea fi o soluție a problemei și tocmai de aceea am sprijinit această schemă. Însă se pare că lucrurile nu au fost atât de simple cum păreau. E dezamăgitor că celelalte țări au venit la Moscova nu ca să discutăm despre cum putem să colaborăm spre o soluție comună, ci s-au reunit pentru a o lua în cealaltă direcție. E o amenințare pentru aviația europeană. Ce încercam noi să facem? Noi încercam să implicăm și acest sector aeronautic, ne doream ca toată lumea să aibă un tratament egal. Acest lucru ne-l do ne doream prin schema de comercializare a emisiilor. Ne doream un tratament egal pentru transportatorii aerieni europeni, dar și pentru ceilalți din restul lumii. Acesta a fost punctul de plecare al Comisiei. Cum putem ajunge la această echivalență? Nu putem pur și simplu să renunțăm la subiect. Înțeleg foarte clar că sunteți gata să adoptați o legislație sau interpretarea acestei legislații, însă eu nu văd cum aceasta va avea impact asupra tuturor actorilor. Se vor adapta alte țări standardelor europene, trebuie să spun că nu prea cred că lucrurile vor sta așa sau s-ar putea să se înregistreze progrese în cadrul ICAO, dar din nou vorbim despre echivalență, cum se va aplica aceasta în transportul european. Apoi suntem gata să ne adaptăm? Mai mulți colegi au vorbit despre un război comercial. Și da, vă spun, nimeni nu e pentru așa ceva, mai ales că traversăm acum o criză economică, care ne afectează pe toți. Suntem gata să negociem și să ne adaptăm? Dacă da, atunci probabil putem găsi o soluție. Însă nu prea avem timp. Sectorul aviației privește spre viitor, spre costurile care așteaptă în viitor. Ce ne va costa pe noi sectorul nostru, dar nu va influența deloc alte companii aviatice. Și ocuparea va fi de asemenea afectată. Domnul Bradburn. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat discuțiile și am un sentiment de deja vu. Domnule președinte, știți că ne aflăm în această, mă aflu în această comisie încă de la prima propunere pe care am primit-o. Mi-amintesc dezbaterile pe care le aveam în comisie. Spuneam atunci că această schemă e sortită eșecului și tocmai din motivele pe care le-am auzit în această dimineață. Este destul de clar că atunci când am despătut subiectul, lumea arăta altfel. Cel puțin din punct de vedere economic, lucrurile stăteau cu totul altfel. E înainte de criza din anul 2008, vorbim de o situație de dinainte de a avea probleme, dar și problemele globale de acum. Am ascultat dezbaterile de până acum, am ascultat toate argumentele, sunt exact aceleași argumente care, pe care le-am auzit și când dezbăteam la început propunerea, însă lumea s-a schimbat. Lumea s-a schimbat nu doar din cauza circumstanțelor economice, ci și pentru că oamenii cred că nu au înțeles destul de bine care sunt implicațiile acestei scheme și ce fel de presiuni vor apărea dacă încercăm noi să ne impunem sistemul propriu asupra țărilor terțe. Și eu am atras atenția cu privire la această problemă atunci. Realitatea economică vine și ne trezește. Orice părere avem noi în ceea ce privește schimbările climatice, realitatea economică e cea cea care are rolul important. Vorbind în termenii realității economice, eu văd exact aceleași circumstanțe. Și în ceea ce privește comisia, cu ce se întâmplă și în alte zone. Acest departament al comisiei, de câte ori încearcă să facă ceva, vine imediat cu o propunere care cu siguranță va duce la probleme dacă ne raportăm la nivel global. Același lucru s-a întâmplat și cu calitatea combustibilului și directiva în acest sens. Știam, vor exista probleme cu OMC-ul și așa mai departe. Când va învăța acest departament al Comisiei că dacă ne dorim legislația europeană, da, e bine, dar când începem să impunem lucruri la nivel internațional, vor exista reacții și cred că pe bună dreptate. Unde mergem mai departe? Foarte mulți dintre colegii mei au spus că trebuie să încercăm să discutăm în contextul ICAO. Foarte bine, nu am nicio problemă. E organismul care se poate ocupa de asemenea chestiuni. Însă noi nu putem să impunem lucruri altora. Dacă la ICAO se va ajunge la o soluție pentru problemele pe care le avem, atunci voi, voi, voi fi primul care va aplauda. Dar în uh, felul în care merg lucrurile acum, așa ceva nu se va întâmpla. Cum va reacționa Europa? Ne vom preface că nu este nicio problemă, astfel încât companiile noastre vor fi dezavantajate din punct de vedere al competiției față de restul lumii, sau vom începe să ne gândim ce putem noi facem, face. Un prim pas ar fi să suspendăm această legislație până când ajungem la un compromis bun la nivel global. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnule Bradbury, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Bradburn, mă scuzați, spune domnul președinte. Vă mulțumim, domnule Bradburn, nu mai sunt alți vorbitori, așa că voi lua eu cuvântul acum și spun că voi vorbi din punct de vedere personal. În trecut am fost acuzat de diferite lucruri. Câteodată poți să fii acuzat chiar și atunci când încerci să ajuți, de aceea voi vorbi din punct de vedere personal. Vreau să Vorbesc despre cele spuse și de doamna Devera, care ne vorbea despre un cerc vicios în care ne aflăm acum. Da, cred că e adevărat, s-a folosit termenul de război comercial. Da, cred că e o posibilitate. Când analizăm scenariul, atunci trebuie să spunem următoarele. Am fost surprins de de reacția pe care ați avut-o cu privire la țările acestea răuvoitoare sau alții pot să îi numească altfel. Par să aibă o atitudine diferită, da, unele țări mari s-au alăturat, alte țări mici nu s-au alăturat, însă Statele Unite, Rusia, India, China, Arabia Saudită, Brazilia sunt niște țări mari, masive. Dacă uh, acestea au o poziție comună, spun acest lucru nu ne place, atunci da, trebuie să-i ascultăm și să inițiem discuții. Mai e încă o chestiune aici, care are de-a face tot cu aceste țări despre care vă vorbeam. Dacă ne uităm la ceea ce au făcut ei împreună, nu pot decât să spun că trebuie să apreciez cele făcute de comisarul Hidegard. Pentru prima oară după al doilea război mondial am dat de cineva care poate să facă Rusia, China și Statele Unite să cadă de acord asupra unei chestiuni. Poate că ar trebui să o trimitem la ONU să vedem dacă poate să facă ceva pentru Siria. Ei bine, acest lucru a reușit ea să-l facă pe, i-a adus pe obișnuiții protagoniști pe aceeași scenă și e nevoie de efort pentru așa ceva. Însă ne aflăm unde ne aflăm. Când oamenii spun că Parlamentul are opoziție, au dreptate. Da, avem opoziție. Eu cred că această comisie a făcut o greșeală fundamentală acum șase ani când nu a cerut conform regulii articolului 50 să se poată implica mai mult. I-am lăsat pe cei de la Comisia Envi să se implice mai mult și a fost o mare greșeală. Însă acesta e punctul în care ne aflăm. Nu ne ajută cu nimic să spunem noi am făcut asta, ei au făcut cealaltă, cine ce a câștigat. Noi ne aflăm acum la o răscruce de drumuri. E clar că nu putem pur și simplu noi, Uniunea Europeană, să facem un pas înapoi. Înțelege toată lumea acest lucru. Dar vorbim despre un plan B. La ce vă gândiți? Domnule Delbec, nu ne-ați spus, și cred că Matiu Groș a vorbit despre această chestiune, nu ne-ați spus cum veți reacționa dacă aceste state vor veni cu niște măsuri um, în replică. Tot ce ne-ați spus ne arată că de fapt nu aveți un plan B. Iar acest lucru este nedrept față de membrii de aici, pentru că ne îndreptăm spre o situație foarte periculoasă. Și mie mi-e frică de un război comercial, mi-e frică că până la urmă China va spune, da, noi nu vom cumpăra Airbus, nu ne vom conforma. Nu vom folosi motoare Rolls-Royce. Da, noi putem spune, da, am salvat uh, planeta, dar ce le voi spune celor de la Dublin? Da, am salvat planeta, dar voi v-ați pierdut locurile de muncă. Ce fel de soluție e aceasta? Trebuie să existe un echilibru. Noi avem pozițiile noastre extreme, alții au, pro, au pozițiile lor extreme. Eu încerc să vin cu o poziție echilibrată la o problemă foarte gravă. Nu cred că această comisie a făcut față așa cum trebuie acestei probleme până acum. E părerea mea personală și pot să mi-o susțin așa cum și dumneavoastră puteți să vă susțineți părerile. Nu mi-amintesc să vă fi întrerupt vreodată atunci când vorbeați, așa că vă rog să nu mă întrerupeți nici dumneavoastră pe mine. Domnul Vandale ne-a spus ceva foarte important. Trebuie să spun că o schimbare de regim în America nu va aduce niciun fel de schimbare în situația de acum. Democrați, republicani, totul va rămâne la fel. Va exista o, schim o schimbare de regim în China, din motive evidente. Stimați colegi, ne confruntăm cu o situație gravă, ne apropiem de un război comercial și mie mi se pare că noi o facem pe struții. O ultimă întrebare, domnule. Ni s-a spus acum mulți ani, când înce între înce întregul proces a început, că vor exista fonduri pentru această schemă care să meargă spre cercetare, spre motoare în aviație și așa mai departe. Așa ni s-a vândut totul. Acum prețul la carbon a căzut, nu mai există niciun fel de bani de câștigat de aici. Așa că, care e următorul pas? Cum mai putem încuraja cercetarea? Îți spune, vom reduce certificatele gratuite sau cum veți găsi bani pentru cercetare? O altă întrebare. Care e următorul pas? Cine urmează? Sectorul maritim? Veți introduce schema ETS pentru sectorul maritim? Și mai departe? Dacă lucrurile nu se fac bine cu acorduri internaționale, atunci se va ajunge și în cazul transportului maritim exact ca în situația cu care ne confruntăm acum. Se va merge exact pe același drum și cu sectorul maritim, exact ceea ce ne se întâmplă acum cu sectorul aviatic. Am spus clar, a fost o părere personală, dar e una foarte puternică. Da, ne aflăm acum într-o situație dezastroasă. Domnule, aveți cuvântul. Thank you very much for, uh... Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii foarte diversificate și voi încerca să răspund la majoritatea dintre acestea. Într-adevăr, ne confruntăm cu o problemă de credibilitate din mai multe puncte de vedere. Schimbările climatice sunt o problemă recunoscută la nivel mondial inclusiv de către China, Rusia și toate celelalte țări care au fost menționate aici. Și cred că negocierile în Națiunile Unite privind schimbările climatice au implicat toate celelalte organisme ale ONU pentru a-și uh, exercita rolul. Și eu cred că uh, fiecare a făcut-o așa cum trebuie. În comisia dumneavoastră aveți o, o dezbatere foarte dificilă, pentru că vreți să reduceți emisiile cu succes în sectorul auto automobilelor sau în sectorul um, termocentralelor, dar nu și în sectorul aviatic, chiar dacă știm că emisiile uh, de gaze cu efect de seră vor crește cu un factor de 7 până în 2050, conform estimărilor ICAO. Deci aceasta este o dezbatere generală dificilă legată de gestionarea schimbărilor climatice. Există o a doua problemă de credibilitate uh, care ține de următoarele lucruri. Eu sunt uh, reprezentant al Comisiei și o parte a activității Comisiei constă în implementarea legislației adoptată prin codecizie, adică de către dumneavoastră și Consiliu. Oricare a, a fost propunerea Comisiei, uh, aceasta s-a dus, pentru că dumneavoastră ați votat, eu trebuie să o implementez. Dacă spuneți, uh, vai de mine, uh, codecizia a fost o greșeală, atunci și trebuie să suspendăm legislația, trebuie făcut acest lucru lucru tot prin codecizie și trebuie trecut printr-un uh, proces uh, în care trebuie să vă susțineți sau nu legislația. Și eu spun că este legislația dumneavoastră și subliniez acest lucru. Nu este legislația Comisiei, ci uh, o legislație adoptată de Parlament și de Consiliu. Există o a treia chestiune de credibilitate. Știți că multe companii aeriene americane au uh, intentat uh, un caz uh, la Curtea Europeană de Justiție iar aceasta a emis o hotărâre. Este cel mai înalt organism judiciar din Uniunea Europeană și acest, această curte a hotărât că aceasta este în conformitate cu legislația internațională, inclusiv regulamentele care guvernează activitatea ICAO. Eu doar vă reamintesc aceste lucruri. Uh, dacă puneți sub semnul întrebării această legislație, ei bine, această legislație Uh, nu a fost adoptată în pripă. Din potrivă, au, uh, a durat uh, foarte mult timp cât am avut discuții pe marginea acestei legislații. Eu am fost și la ICAO, am fost primul oficial al Comisiei Europene care s-a adresat ICAO pe tema sistemului cap and trade și inclusiv am discutat cu IATA, cu um, AIA și toate au fost în favoarea unui astfel de sistem sistem uh, de uh, plafonare a uh, emisiilor. Deci trebuie să recunoaștem modul și procesul în care a fost adoptată legislația, printr-o procedură obișnuită și nu în mare grabă. Nu a fost adoptată la comanda comisiei. De aceea cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Acum, care este problema? Problema nu este una de impact economic, pentru că impactul economic este foarte limitat. Vorbim despre câțiva euro în, pe un zbor între Beijing și Frankfurt. Deci nu este un impact economic major, nu? Aceasta este problema. Chiar dacă schimbăm uh, uh bagajul sau chiar dacă schimbăm un zbor pe internet, uh, se Uh, costul uh, de, este mult mai mare decât costul emisiilor. Deci nu aceasta este problema. Este o problemă de principiu și de aceea preferăm uh, ca preferăm să avem extrateritorialitate și ICAO se ocupă de acest lucru. Evident, există interpretări diferite. Interpretarea noastră este susținută de Curtea Europeană de Justiție. Așa că putem să ne uităm uh, putem să fim uh, foarte fermi și să ne susținem această poziție în ceea ce privește extraterritorialitatea în cadrul ETE. Oricum există dezbateri în interiorul și în afara ICAO. Însă elementul uh, nu putem limita aviația internațională la spațiul aerian acoperit de națiuni, pentru că spațiul aerian este internațional, este mm, un uh, spațiu al tuturor și dacă există o problemă globală, atunci trebuie să vedem cum putem uh, gestiona emisiile internaționale care nu se limitează la un singur spațiu aerian național și sper că ICAO va rezolva această problemă problemă. Un alt element uh, aflat în centrul dezbaterii și care ar trebui să uh, reiasă și din uh, discuția ICAO este cea legată de venituri. Sistemul de cap and trade nu este o chestiune de venituri, este, nu este un mecanism de colectare de venituri. Se mai întâmplă să și uh, strângă venituri, cam până la 50-80% din emisii sunt acoperite de cumpărarea de certificate de emisii. Când a fost adoptată legislația prin codecizie, uh, nu se știa cum vor fi utilizate aceste venituri, pentru că un stat membru era în favoarea acestui sistem. Uh, și acesta vroia să hotărască cum se distribuie veniturile, iar acest lucru a fost reflectat în legislația finală. Așadar, statele membre trebuie să hotărască, iar noi uh, creăm acum un mecanism de monitorizare pentru a putea întreba statele membre cum își cheltuiesc veniturile din acest sistem. Dar dacă mă uit la Germania, de exemplu, aceasta a creat un fond uh, în care sunt colectate veniturile uh, din uh, comercializarea certificatelor. Iar acest uh, fond este, merge dincolo de ce va fi colectat în, din sectorul aviatic. Sunt sume care merg pe cercetare și dezvoltare și așa mai departe. Așadar, sunt chestiuni de venituri și extrateritorialitate. Vom discuta la ICAO și uh, vom ține seama de uh, alternative, pentru că vrem să avem propunere alternative pentru a putea intra în negocieri. Din păcate, Eh, aceste lucruri nu le-am auzit în afara ICAO. Până la urmă, elementul final eh, al eh, credibilității este întâlnirea de la Moscova și întâlnirea pregătitoare înainte de Delhi. Deci a fost un semnal de, al- de alertă cu privire la multilateralism. Vom apăra instituțiile ONU pe care le avem, le vom reforma, le vom moderniza sau vom avea uh, tot felul de improvizații în, uh, așa cum au fost și întâlnirile de la Moscova și de la Delhi. și de aceea multe state ale lumii au refuzat să fie prezente pentru că nu au vrut să încurajeze o schemă care să intre în conflict cu un sistem foarte bine stabilit cum este cel al ICAO. Dar acesta este contextul global și evident putem discuta mai mult pe această temă. Există două elemente uh, astfel încât legislația noastră să poată fi adaptată. Prima se referă la uh, zboruri, la sosirile de zboruri. Aceasta este o prevedere a directivei privind sistemul ETS. De exemplu, cei care solicită pot să renunțe la aceste certificate dacă, au, dacă dovedesc că au luat uh, măsurile adecvate, adică dacă toată lumea se ocupă de zborurile care pleacă, atunci sistemul este acoperit, pentru că un zbor care pleacă trebuie să sosească în altă parte. Deci dacă un stat se ocupă de emisiile de gaze cu efect de seră pentru zborurile care pleacă, atunci nu mai trebuie să se ocupe de emisiile pentru zborurile care sosesc. Dar oricum, uh, legiuitorul a prevăzut măsuri echivalente. Am avut mai multe discuții la nivel bilateral cu privire la aceste măsuri echivalente, însă nu am dorit să finalizăm aceste măsuri echivalente pentru că ICAO ar putea să joace un rol important și în acest sens. Ce înseamnă echivalența? Este este un element uh, de care ICAO se ocupă zi de zi, fie că este vorba de uh, probleme de securitate, de tehnologie, probleme de mediu și așa mai departe. Așadar, uh, dacă am putea să avem o discuție în ICAO cu privire la definiția echivalenței, atunci noi suntem de acord să participăm. Sigur, încă nu suntem pregătiți să operaționalizăm aceste măsuri, însă vrem să pregătim aceste măsuri nu doar pentru acest domeniu, ci și pentru altele. Dacă ceea ce rezultă de la ICAO nu va, fi, nu va putea fi acoperit de măsurile echivalente, atunci va trebui să ne adaptăm legislația. Măsurile echivalente pentru uh, sosirile de zboruri uh, pot fi uh, abordate prin legislație secundară, dar dacă nu vom putea uh, să ne folosim de rezultatele discuțiilor la ICAO, atunci va trebui să amendăm legislația și va trebui să acționăm rapid, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție și, bineînțeles, am uh, spus asta și în uh, introducerea mea. Legislația votată prin codecizie nu poate fi modificată decât prin codecizie. Cred că acesta este un semn de respect între instituții și așa trebuie să procedăm. Apoi s-a pus o întrebare dacă există diferențe uh, sau divergențe în discuțiile noastre sau diferențe între țările menționate, India, Rusia, China și așa mai departe. Uh, nu pot să intru acum în foarte multe detalii, însă avem discuții bilaterale cu toate aceste țări. Și, bineînțeles, aceasta conduce la o mai bună cooperare între aceste țări la nivelul ICAO. Nu vreau să spun că toate se aliniază imediat, însă am menționat în mod explicit uh, discuțiile noastre proactive cu Statele Unite, discuții care sunt foarte productive. Și de altfel, uh, Statele Unite și Uniunea Europeană uh, reprezintă cam uh, trei pătrimi uh, din uh, piața aviatică internațională. De aceea, Statele Unite sunt un partener foarte important pentru noi. De aceea, suntem foarte mulțumiți că avem astfel de discuții operaționale cu Statele Unite. Iar și, și dezbaterea de la ICAO a beneficiat de această deschidere din partea Statelor Unite. Cred că China și India Uh, sunt mai mult preocupate de extrateritorialitate și venituri și trebuie să avem o discuție cu aceste țări. Eu am fost în aceste țări, am discutat cu responsabilii de acolo și cred cu tărie că cel mai bun forum uh, pentru a continua discuțiile cu țările acestea este ICAO, pentru că altfel uh, dacă ne concentrăm prea mult pe discuțiile bilaterale, vom ajunge la o situație în care toată lumea uh, dă vina pe toată lumea și nu vom putea să implementăm corespunzător măsurile de echivalență. Acum uh, voi trece la, urmă, la următoarele două întrebări. Ce vom face dacă vor avea loc uh, acte sau uh, represalii? Cred că declarația de la Moscova uh, vorbește despre companii uh, anume, companii europene companii aeriene. Dar aceasta este o discriminare pe față, pentru că scopul ONU nu este să discrimineze între țări și dacă acest lucru se va întâmpla, vom reacționa. Și bineînțeles, uh, este vorba de declarațiile oficiale de la summituri sau declarațiile din presă cred că trebuie să ținem seama și de această retorică. Nu trebuie să uităm că Airbus construiește foarte multe avioane chiar în China. A existat o amenințare la adresa Airbus, dar aceste avioane sunt produse chiar în China. Nu spun că se va întâmpla ceva în acest sens, însă vreau să spun că trebuie să știm cum reacționăm atunci uh, când există amenințări vreau să, și trebuie să facem diferența între declarații oficiale și ce se spune pe culoare. Oricum, uh, aceste represalii nu uh, sunt atât de periculoase pentru că există uh, niște instituții bine stabilite iar dacă vor exista astfel de măsuri, se va reacționa. Există regulile ICAO și există regulile Curții Europene de Justiție, însă, în acest caz, nu este vorba de discriminare. Și aș vrea să subliniez acest lucru. Iar ultima întrebare era cum putem să prevenim un război comercial. Evident, uh, prevenirea unui război comercial este o parte importantă a discuțiilor noastre de la ICAO. Dacă legislația noastră în domeniul ETS nu ar fi existat, dezbaterea în ICAO nu ar fi început niciodată. Și trebuie să acționăm conform planului A, pentru că acesta este singurul lucru care uh, mobilizează ICAO. Și acum uh, trebuie să punem uh, presiunea și povara asupra ICAO și cred că există speranțe că va ieși ceva util de la ICAO. După aceea, va trebui să evaluăm ceea ce produce ICAO. Și când vom avea un rezultat final, sper că vom avea o altă dezbatere. Va trebui să evaluăm uh, rezultatele și în ce măsură legislația europeană este sau nu acceptată, dacă unele elemente sunt sau nu acceptate. Și cred că singura modalitate de a preveni uh, un război comercial și escaladarea situației este să avem o bună cooperare în ICAO. În declarația de la Moscova și în uh, schimbul de scrisori cu ministrii din India, din Africa de Sud, uh, din Statele Unite, se regăsește un element unic și anume să colaborăm în cadrul ICAO. Știu, știu că nu avem foarte mult timp la dispoziție, dar aceasta este, acesta este planul uh, în baza căruia lucrăm și aceasta este direcția în, pe care trebuie să mergem și, suntem, uh, și trebuie să fim foarte activi uh, pentru a propune idei uh, pentru o discuție fructuoasă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule Delbeche, pentru contribuția dumneavoastră și pentru că ați răspuns la întrebări. Vom trece mai departe, Jackie, pentru că avem și alte dezbateri. Aveți un punct de procedură, o întrebare? Mr. Delbeck, Domnul Delbeche a răspuns la foarte multe întrebări. N-am, nu pot să spun că știu mai multe, însă n-ați vorbit deloc despre problema concurenței și ce se întâmplă cu transportatorii europeni dacă țările terțe nu participă la această schemă. N-ați comentat deloc. Da, pot să vă spun pe scurt toate problemele de punere în aplicare reglementate prin lege au fost uh, monitorizate. Adică am uh, încercat să facem tot ceea ce prevede legislația, am încercat să monitorizăm situația tuturor transportatorilor care operează în Europa. Și noi, sigur că suntem foarte atenți și la partenerii noștri internaționali. Nu ar trebui să încercăm să creăm o situație imposibilă pentru companiile internaționale. Nu vrem ca ele să trebuiască să aleagă jurisdicția căreia îi se supun. Ar fi cel mai prost rezultat al negocierilor și cred că am reușit să transmitem acest mesaj prietenilor noștri americani. Știți că în Senat se discută niște proiecte de lege. E bine, nu putem uh, să îi spunem unei companii aeriene americane, fie te supui jurisdicției americane, fie cele europene. Nu, asta sigur nu poate funcționa în realitatea mediului de afaceri aviatic. Te supui uh, jurisdicției țării în care operezi. Dacă vrei să funcționezi în Europa, atunci va trebui să respecti legislația europeană, așa cum și noi respectăm legea altor țări atunci când mergem în vizită sau lucrăm acolo. Președintele Mihail, dacă e întrebare, să știi că nu îți permit, doar dacă este punct de procedură. E o întrebură. Nu mi s-a răspuns la întrebarea mea în legătură cu cherosenul. Vreau să primesc un răspuns. este unul dintre lucrurile care, într-adevăr, mi-au scăpat în analiza mea. Uh, taxa pe kerosen a fost discutată în multe țări, și la noi și alte țări din lume, și cred că um, sprijinul pentru acest sistem de plafoane și comercializare a fost preferată în, deoarece ea poate funcționa la nivel global, spre deosebire de un sistem de taxare care ar fi mai degrabă național și companiile aeriene și-au dat seama că dacă sistemul de plafonare și schimburi nu ar mai funcționa, atunci um, s-ar impune taxe pe kerosen, pe activitatea comercială, pe tot felul de altele. Aș putea eventual uh, să vă spun mai multe în uh, privat, dacă doriți într-o discuție privată. Cam asta pot să vă spun în public. În orice caz, uh, dacă această măsură nu va supraviețui, atunci cu siguranță că se vor impune tot felul de taxe. Uh, există un stat, Germania, care a avut astfel de taxe și le-a redus pentru că a vrut să compenseze pentru introducerea sistemului de plafoane și de schimburi care intră în vigoare. Iată dovada că cele două sunt legate unul de celălalt. Președintele, mulțumim domnule Delbeche, mulțumesc încă o dată pentru că ați venit și v-ați supus la tirul întrebărilor. v-am fi recunoscători dacă ne-ați putea ține la curent cu viteza progresului care are loc în acest domeniu. Mulțumesc! Ok, colleagues, we have one more. Dragi colegi, mai avem un punct important pe ordinea de zi în această dimineață. Și anume, Fondul de coeziune și abrogarea regulamentului Consiliului 1084. Avem prevederi specifice referitoare la FEDER și la uh, țelul investiții pentru creștere și locuri de muncă. Este un aviz al lui Michael Kramer. Are cuvântul. Mulțumesc, vorbim despre un document foarte cuprinzător care cuprinde regulile pentru toate tipurile de fonduri. Noi, în această comisie, ne concentrăm pe fondul de coeziune și pe fondul regional, pentru că în aceste două fonduri transportul este important. Voi începe cu fondul regional. Există aici peste 300 de miliarde de euro care sunt puși la dispoziție. 10 miliarde din fondul de coeziune sunt pentru TNT. Deci o sumă foarte mică. Vorbim de o sumă de peste 300 de miliarde, adică foarte mulți bani. Există și niște... Observ că există și niște probleme în ceea ce privește interpretarea. și traducerea în uh, versiunea în engleză se merge de la A, B, C, D, iar versiunea în limba germană începe cu B. Dacă spun articolul 7 în limba germană, de fapt mă refer la articolul 6 în versiunea engleză. Apoi avem uh, B în germană, C pentru versiunea engleză. Deci trebuie să fim atenți. Nu am observat de la început această problemă de traducere, însă până la urmă ne-am dat seama că există această neconcordanță. Articolul 3 vorbește foarte clar despre transport, însă nu vorbește despre transportul durabil. Iar noi știm care e legislația europeană și ne îndreptăm spre scopurile pentru 2020. Există o majoritate nu doar în Parlament, ci și în Consiliu de a reduce emisiile până acest an. În Cartea Albă am zis că până în 2020 trebuie să existe o reducere de 20% și în transport. Trebuie să ne ținem de acest cel, așa că intră aici și transportul durabil. Lipsește și conceptul de turism. Noi suntem Comisia pentru transport și turism. Știm că prin tratatul de la Lisabona și turismul joacă un rol important în procesul legislativ. Știm cu toții care e, că acesta poate fi afectat, așa că turismul trebuie să fie protejat. Apoi mai vorbim despre aspectele economice, vorbim despre locurile de muncă. Observați, am făcut o analiză în ceea ce privește fondul regional, 60% au mer- din bani au mers pentru traficul pe șosea și uh, abia restul pentru transportul financiar, iar, uh, uh, feroviar, iar noi nu ne dorim așa ceva, pentru că noi ne dorim ca emisiile să scadă. Și știm că transportul rutier este cel care e responsabil în cea mai mare parte cu emisiile. Noi încercăm să ne îndreptăm acum spre directive. Nu am, am zis că s-a investit foarte greșit. Ne-am fi dorit ca 40% din bani să meargă spre domeniul feroviar, însă trebuie să vedem unde există stimulente. Dacă spunem că pentru 10, dacă 10 miliarde de euro se investesc pentru transportul feroviar și cel uh, și alte tipuri de transporturi, atunci 20 de milioane ajung pentru transportul rutier. Dacă 20 de miliarde ajung ajung uh, pentru noi, pentru transport, atunci dintr-o dată și sumele pentru fiecare mod de transport vor fi mai mari și astfel putem să sprijinim acest sistem. Un punct important e în ceea ce privește mobilitatea urbană, se discută și despre aceasta în uh, raport. Știm că transportul e răspunzător cu 30% din emisii, însă în orașe lucrurile stau altfel. Nu doar 40% din dioxid de carbon, din emisiile de dioxid de carbon se înregistrează aici, ci și între, între toate tipurile de emisii. De aceea, orașele capătă o importanță foarte mare. De aceea și există acest raport privind mobilitatea urbană din partea Comisiei, însă aici intervine și principiul subsidiarității, așa că trebuie să vedem cum se abordează problema. Orașele sunt importante și din perspectiva financiară. Fie că investim în transportul public sau privat, trebuie să vedem unde se, cu transportul public lucrurile stau mai bine, pentru că suprafața este și ea mai bine folosită prin transportul public. Să facem o comparație între Atlanta și Spania. Au cam aceeași populație, însă Atlanta este mult mai mare. Deci putem să economisim foarte multe resurse. Dacă investim în uh, tramvaie sau autobuse pentru la met, în uh, metrouri sau tramvaie. La metrou se folosesc, uh, există mai multe locuri pentru pasageri. 5 uh, km de metrou se fac în 10 ani și 5 km de stradă mult mai repede. Și deci trebuie să vedem pentru ce ne hotărâm. Și da, vă observăm că nu se investește bine, se pierd locuri de muncă și se pierd bani. În Germania mai există o regulă. Există o cofinanțare la nivel de land pentru uh, transport. Dar trebuie să fim atenți dacă e nevoie de respectivul tip de transport sau nu. Nu putem să avem o regulă pentru fiecare. Și transportul de marfă trebuie să fie sprijinit. Există anumite experiențe despre cum se întâmplă lucrurile în Copenhaga sau în Sevilla. Există un titlu special în buget pentru transportul cu bicicleta. Regiunile, orașele trebuie să fie ajutate astfel încât să aibă un plan durabil în ceea ce privește mobilitatea și pot să aibă și ele un titlu separat bugetar pentru transportul pe bicicletă. În articolul 7 se vorbește despre legăturile lipsă. Există multe astfel de legături lipsă în Europa. Am vorbit și ieri când vorbeam despre rețelele transeuropene. Aceste legături lipsă trebuie să fie acoperite. pentru că toate acestea țin de dimensiunea europeană. În anexe, trebuie să fim atenți la următorul fapt. Nu ne dorim doar să creștem numărul de pasageri, pentru că avem aici mai multe liste cu numărul de kilometri și așa mai departe, dar succesul nu se poate măsura în kilometri de șine, de exemplu, dacă nu ținem cont că aceste cine trebuie să fie și îngrijite. Nu, noi trebuie să analizăm ce se întâmplă. Noi ne dorim ca traficul rutier să fie mutat pe șine, nu ne dorim să, ne dorim să crească transportul ecologic și nu invers. Ne dorim să existe o împărțire modală. Așa că nu trebuie să vedem doar cât de multă șosea s-a mai construit, ci să trebuie să vedem cu cât s-a redus transportul pe șosea. Noi ne aflăm o dată pe lună în Strasburg, o colegă de-a noastră, doamna Traudman, a fost uh, primar în, în Strasburg și ea a reușit să scoată traficul auto din centrul orașului Strasburg. Traficul s-a modificat foarte mult acolo și este un exemplu foarte bun pentru ce ne dorim noi să facem. Acum, în ceea ce privește fondul de coeziune. Aici avem 68,7 miliarde de euro, iar 10 miliarde dintre, din această sumă va merge spre rețelele transeuropene adică 58,7 miliarde. Însă acești bani sunt pentru regiunile mai puțin dezvoltate și măsurile sunt concrete pentru acest tip de regiuni. Situația este asemănătoare cu cea pe care v-am prezentat-o în ceea ce privește fondul regional. Nu ar trebui să existe atât de multe diferențe pentru că obiectivele pentru anul 2020 sunt aceleași în cadrul fondului de coeziune. Deci încercăm să îmbunătățim transportul. De multe ori se transportă multe lucruri nefolositoare și se vorbește foarte mult, da, pot fi evitate multe lucruri neplăcute și pot fi îmbunătățite multe aspecte. Investițiile ar trebui să fie măsurate după anumite criterii. Există și investiții care duc la creșterea emisiilor de dioxid de carbon. Noi ne dorim nu să fie subminată Europa, noi ne, dorim, ne dorim mai mult Europa. Noi trebuie să facem tot ceea ce putem astfel încât să nu aibă de plătit copiii noștri și, și nepoții noștri pentru ceea ce se întâmplă acum. Nu ne dorim nici investiții care să ducă la o creștere a costurilor externe. Anexa arată cam la fel și ca pentru fondul de coeziune ca pentru cel regional. Aceasta a fost prezentarea mea și acum aștept cu nerăbdare contribuțiile colegilor mei. Să sperăm că vom auzi niște păreri concrete și vă mulțumesc încă de pe acum pentru atenție. Thank you, Mr. Președintele, mulțumesc domnul Croști din partea PP-ului. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc colegului Kramer pentru introducerea făcută. Ceea ce ne propune comisia în comparație cu ceea ce se întâmpla în trecut cu fondul de coeziune, ei, mie mi se pare că ni se propun niște instrumente foarte interesante, mai ales pentru noi, cei din Comisia pentru Transport. Cred că obiectivele le împărtășim cu toții. aspectele sociale, durabilitatea, totul până în 2020. În multe capitole, durabilitatea și aspectele de mediu sunt menționate. Însă eu cred că trebuie să ne folosim de posibilitatea pe care o avem acum, adică tot ceea ce ține de condiționalitate, cum o numește Comisia, să ne ajute. Mă voi întoarce puțin acum la finanțare. Atunci când vorbim despre finanțare, atunci e absolut neapărat ca în raport să se facă legătura cu proiectele cu proiectele CEF. Apoi se vorbește despre finanțare și ne gândim la obligațiunile de proiect și așa mai departe, cred că acestea ar putea să fie importante aici și ar putea să ne ducă pe, drum, pe drumul cel bun. Ar fi important ca în această comisie să fie foarte clar că investițiile în transport sunt de două ori pozitive. Nu doar să spunem că noi luăm 10 milioane din fondul de coeziune pentru transport, uh, Fondurile, așa cum, ați, cum ai spus, merg în direcția pe care ne-a explicat-o. Noi trebuie să ne folosim de acest raport și trebuie să facem astfel încât să se folosească foarte bine acești bani. Mi se pare interesant principiul condiționalității. I-am spus comisarului Han odată că noi suntem gata să introducem acest principiu și pentru transport ne-au spus că ne vor da structura și noi urma să dăm conținutul și cred că despre acest lucru l-am discutat. Apoi, da, turismul a fost din nou uitat. A fost uitat din diferitele programe. Însă și în acest caz ar, ar putea să fie menționat transportul pentru că intervin și aici emisiile. Apoi, legătura între rețelele transeuropene și rețelele de bază sau rețelele extinse. Aici trebuie să vedem o complementaritate, iar fondurile structurale trebuie să fie folosite corespunzător. Investițiile locale trebuie să fie văzute ca fi, făcând parte dintr-un ansamblu total. În acest sens trebuie să vedem condiționalitatea. Apoi, la fondul social există aici uh, modalități de formare. Există anumite domenii din transport în care e nevoie de personal calificat. S-ar putea pune accentul mult mai mult pe acest fapt, mai ales când vorbim despre transport și mobilitate. Trebuie să existe și pe viitor aceste meserii foarte bine definite. Apoi, principiul parteneriatului și acesta este foarte important pentru mine. Știm că anumite țări își pun următoarea întrebare în legătură cu folosirea uh, rețelor transeuropene și a rețelei extinse, dacă prin folosirea acestora se mai uh, se mai respectă principiul subsidiarității. Ei bine, aici intervine principiul parteneriatului. Pentru mine acesta e o parte din uh, rezolvarea acestei probleme. se dictează totul de sus sau rămâne, vari, sau rămâne nivelul regional, local? Există anumite criterii și să vedem dacă aceste criterii sunt îndeplinite, atunci se poate merge mai departe. Așa că pentru mine parteneriatul este un răspuns bun în ceea ce privește mijloacele financiare. Tehnologiile moderne, fie vorbim despre TIC, și securitatea. Toate aceste teme sunt importante pentru mine și cred că ar trebui să fie mai bine definite și în acest document. O ultimă chestiune. Aici nu trebuie doar să amintim faptul că există anumite ambuteiaje, blocaje. Nu trebuie să spunem că există și posibilitatea de investiții. Unii colegi au spus că rețele transeuropene nu sunt aici pentru a face legătura dintre două orășele. Nu, însă ne putem folosi de fonduri astfel încât și la nivel de infrastructură să se lucreze mult mai mult. Trebuie să fie foarte clare toate aceste aspecte pe care le-am menționat dacă ne dorim să răspundem la întrebările care ne privesc direct, atât în discuția privind rețelele transeuropene, cât și în ceea ce privește folosirea fondurilor din fondul de coeziune. Președintele, mulțumim, urmează doamna Senalova din partea SD. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep uh, printr-o observație de nivel general. Salut această propunere referitoare la fondurile europene, deoarece ea încearcă să controleze scopurile și finanțarea proiectelor într-un mod mai bun. Aș vrea să mă refer la prioritatea strategică numărul 7, Sigur, sprijin un sistem durabil de transport și eliminarea ambuteiajelor din infrastructura cheie. Cred că trebuie să ne concentrăm pe infrastructura de bună calitate, mai ales în noile state membre. Și asta înseamnă și drumuri, șosele. Asta dacă vrem să răspundem la scopul de coeziune teritorială. În Carta Albă pentru transporturi avem un termen 2015 și, uh, sigur, asta nu înseamnă că nu trebuie să sprijinim și alte modalități de transport durabil. Trebuie să discutăm despre buget, mai ales despre cele 10 miliarde alocate interconectărilor în Europa. Ne trebuie reguli clare cu privire la modul în care statele membre trebuie să redacteze proiectele ca să nu pierdă aceste fonduri. Eu cred că principiul solidarității nu poate fi înlocuit de cel al concurenței între state din acea zonă de coeziune. S-a vorbit despre parteneriate. Da, ele sunt bune pentru că ele funcționează și la nivel regional și îi uh, ajută pe toți actorii să se adapteze mai bine la nevoile locale. Un lucru despre care aș dori să se discute mai mult pe viitor este compararea rezultatelor pe baza unor indicatori clari. De exemplu, în ce privește fondul de coeziune – Colegii s-au referit și la condiționalitățile macroeconomice. Acestea ar trebui să motiveze statele membre să atingă obiectivele specifice și să își armonizeze aceste obiective cu nevoile comunitare. Eu însă nu știu dacă asta ar trebui să însemne condiționalitatea. Condiționalitatea ar trebui să meargă mână în mână cu obiectivele politicii de coeziune. Un alt lucru important este acea rezervă de 5% din fondul de coeziune, care urmează să fie alocată statelor ce au uh, îndeplinit anumite criterii. Eu cred că trebuie să discutăm despre impactul pozitiv cât și negativ al unei astfel de propuneri. Eu sunt raportor din umbră pentru fondul de coeziune, așa că voi comenta din această poziție. Îmi dau seama că propunerea încearcă să facă o adaptare la noua situație, însă există câteva chestiuni ce trebuie abordate altfel. Ca și uh, ieri, la dezbaterea privind uh, tenteurile, consider că există discrepanțe, decalaje foarte mari de infrastructură între statele membre și trebuie să o recunoaștem. Avem nevoie de definiții și de indicatori clari pentru elaborarea de proiecte. De asemenea, trebuie să obținem rezultate măsurabile, indici, de aceea mă bucur că există indicatori de, pentru măsurarea sau evaluarea proiectelor de succes. Și, desigur, salut eforturile de a reduce birocrația. Trebuie să insistăm mai mult pe controle, controlele privind utilizarea fondurilor europene nu trebuie să încurajăm concurența între statele ce folosesc fonduri de coeziune. S-a vorbit despre transferul sumei de 10 miliarde, adică 15% din finanțarea din fondul de coeziune. Este nevoie de condiții clare. Nu vrem să pierdem banii pentru infrastructura cheie din statele membre. Trebuie să ne asigurăm că proiectele sunt coordonate în mod uh, transparent de coordonatorii europeni și ne trebuie o definiție a valorii adăugate europene. Totodată, trebuie să menționăm mai clar care sunt uh, nevoile acestor proiecte din cadrul strategic comun și trebuie să ne asigurăm că alocarea de fonduri către statele membre nu va fi redusă. Principiul use it or lose it este vital. Cât privește plafoanele, 2,5% uh, din PIB eu, desigur, înțeleg că e nevoie de stabilitate fiscală pentru statele membre, stabilitate bugetară. Asta nu înseamnă însă că putem uh, pur și simplu să reducem valoarea proiectelor. Mai degrabă ar trebui să raționalizăm, să simplificăm procedurile și să scădem birocrația. Trebuie să avem în vedere și impactul acestui regulament care va fi impactul unui procent de 2,5 din PIB. Și, în fine, atunci când selectăm prioritățile pentru investiții, trebuie să ne concentrăm pe infrastructuri sigure. Infrastructurile rutiere sigure sunt uh, cruciale. Peste 75% din accidentele rutiere au loc uh, pe drumurile rurale mici. Siguranța rutieră este o prioritate importantă pentru noi. Am arătat acest lucru în Cartea Albă privind transporturile uh, și în viziunea noastră până în anul 2050 și în alte documente, chiar și în Europa 2020. Grazie Presidente. <clears throat> Vorrei intanto ringraziare il collega. Domnul Ugias. Mulțumesc, domnule președinte. Țin să-i mulțumesc domnului Kramer pentru prezentarea făcută. Este bine să trecem în revistă care sunt uh, punctele principale pentru aceste proiecte. Eu sunt uh, membru în Comisia Regii și asta înseamnă că am avut posibilitatea să discut uh, despre aceste probleme în Regii. Ar trebui să pornim în discuția noastră de la ideea că ne aflăm în fața unui document uh, puțin uh, deosebit. De fapt, avem de-a face cu un singur regulament care va viza cinci fonduri diferite. Astfel, mi se pare că cel mai bine este să optăm pentru o abordare integrată în care să distingem, să facem diferențe între diversele politici. E bine, deci, că avem uh, un uh, singur demers pentru a simplifica legislația. Noi uh, va trebui să dăm Comisiei Europene nu doar avizul nostru, ci și sprijinul nostru sau putem să ne exprimăm uh, rezervele cu privire la cadrul strategic comun. Chiar și așa, va trebui să participăm la dialog, va trebui să participăm la elaborarea acestei politici. Nu putem pur și simplu să fixăm niște principii și să lăsăm Comisiei și Consiliului sarcina de a face toată treaba. Trebuie să insistăm și pe rolul nostru. În același timp, trebuie să recunoaștem faptul că aici Comisia a vrut să identifice niște teme mari. Nici noi n-ar trebui să ne fragmentăm eforturile, ci ar trebui tot așa să alegem niște teme mari. Aș spune colegilor care și-au exprimat îndoielile că în momentul în care avem uh, priorități, priorități ce figurează și în strategia 2020, înseamnă că uh, mergem pe calea cea bună. Aici uh, vorbim despre transporturi durabile, ceea ce nu ne permite să dăm înapoi. S-a vorbit despre condiționalitatea ex ante și ex post. Eu cred că ar trebui să alegem condiționalitatea ex ante, să ne asigurăm că toate condițiile pentru accesarea fondurilor sunt îndeplinite, că se îndeplinesc, se respectă toate aceste condiții, nu se face nicio încălcare a prevederilor, că proiectul este bun, e interactiv și așa mai departe. Deci, putem uh, cere regiunilor să transpună toate aceste dispoziții. Am uh, o rezervă în ce privește condiționalitatea macroeconomică ex post. Asta dintr-un motiv uh, anume. Vă amintesc că avem un singur contract de parteneriat național. Dar Asta înseamnă că dacă optăm pentru această soluție, vom avea întotdeauna regiuni mai înțelepte și altele mai puțin înțelepte. Unele care reușesc să absorbă aceste fonduri mai bine și altele nu. Ceea ce ar presupune că s-ar face o penalizare per ansamblu a tuturor. Să ne gândim mai bine înainte să o facem. Asta este pericolul la condiționalitatea macroeconomică ex post. Deoarece nu am multiple la dispoziție, voi spune doar că sunt de acord cu uh, cele spuse referitoare la sinergie, complementaritate și proiectele FEDER. Închei spunând că ar trebui să insistăm și să includem turismul. Avem aici un cadru de sprijin și ar fi important uh, să îl amintim. Uh, mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc uh, lui Michael Kramer pentru prezentarea sa. Voi fi foarte succint. În primul rând, acesta este un regulament financiar și cred că este primul lucru pe care trebuie să-l spunem cu privire la aceste texte. Evident, acestea trebuie interpretate ca atare. În al doilea rând, există o mare diferență între fondurile structurale de tip uh, FEDER, uh, FSE și fondurile de coeziune. Fondurile structurale, Fondul Social European și FEDER sunt fonduri cu aplicare regională adică există un dialog între statul membru și între regiuni și statul membru, în timp ce fondurile de coeziune sunt alocări naționale și aceasta schimbă cu totul uh, lucrurile în uh, discuția noastră în Comisia de Transporturi pentru că preocupările noastre au o natură transversală și o valoare adăugată la nivel european iar acest lucru a fost reamintit și în cadrul strategiei Europa 2020 și, bineînțeles, sunt fonduri care se aplică la nivel transnațional sau național. Apoi aș dori să vă reamintesc un lucru și anume că fondurile dedicate investițiilor în transporturi sunt în cea mai mare parte provenite din fonduri regionale. De exemplu, um, este vorba de 27 de miliarde de euro pe an, bani uh, europeni, prin intermediul fondurilor regionale. Dacă mă gândesc uh, la agenția executivă pentru RTT și dacă facem comparația cu uh, ceea ce se propune, ei bine, această alocare pentru RTT se regăsește în fondurile structurale. De unde interesul uh, de a ne concentra pe guvernanța ex ante în acele proiecte care țin de Europa 2020 sau uh, de alte subiecte? cum sunt cele care ne preocupă pe noi în această comisie. Nu aș vrea acum să intru în alte detalii legate de regulamentele financiare, însă aș vrea să vă spun câte ceva și despre fondurile de coeziune, pentru că sunt raportor uh, din umbră pe acest domeniu. Este vorba și de Connecting Europe Facilities și de aceea este un subiect de interes. Acest uh, instrument uh, are 67 de miliarde propuse. Acestea sunt propuneri în uh, cadrul uh, financiar multianual, dar deocamdată nu au fost uh, validate. Cele 67 de miliarde sunt din fondurile de coeziune și sunt direcționate strict pentru transporturi, pentru proiecte de reducere sau de îmbunătățire a condițiilor de mediu și de eficiență energetică. Așadar, aceste 67-68 de miliarde sunt uh, bani în uh, mare parte pentru transporturi. Însă o problemă pentru noi este că nu se precizează tipurile de transport ce ar trebui susținute. Propunerea de regulament este foarte vagă în acest sens. Este vorba de comodalitate, de valoare adăugată, diferențele între rețelele principale și rețelele uh, periferice, abia dacă sunt menționate. Există un al doilea punct foarte important, pentru că vorbim despre un instrument financiar, și anume ce sume și cum dăm aceste sume statelor interesate. Când vorbim despre transporturi, există o prerepartizare în statul membru și acesta a fost un mare subiect de discuție în Consiliu. În al doilea rând, sumele alocate vor fi alocate sub formă de subvenții, sub formă de pregaranții sau alte instrumente financiare și acesta este un alt subiect legat de pârghile financiare și care este procentul din banii europeni ce ar putea fi alocat din fondurile de coeziune pentru proiectele selectate. Așadar, această prerepartizare, această alocare, tipurile de instrumente sunt subiecte extrem de importante. Apoi este vorba de principiul uh, primul sosit, primul servit, însă mi se pare că e greu de aplicat în fondurile de coeziune. Vom vedea cum decurg discuțiile în Consiliu. La fel și principiul cu use it or lose it, pentru că acesta degenerează mari probleme. Așadar, avem probleme de alocare, de procente, de utilizare și de guvernanță, care, elemente care nu sunt specificate în directivă și care sunt foarte greu de gestionat. Apoi uh, s-a mai spus un lucru uh, și cred că transversalitatea ar trebui să fie exprimată în kilometri de linie echipați. Așa cum a spus și Michael, uh, un indicator precum kilometrul pe pasager este mai uh, pertinent decât uh, e un indicator precum kilometrul construit. Cele 10 miliarde uh, care vor fi alocate pentru CEF sunt introduse în aceste fonduri, însă nu se regăsesc în text. Aceste 10 miliarde uh, ar fi gestionate de agenția executivă în cadrul CEF sau pe baza criteriilor fondurilor de coeziune sau nu? Este o ultimă întrebare pe care aș dori să o adresez, pentru că vedeți că avem foarte multe întrebări pe marginea acestui subiect și totuși regulamentul este destul de vag pe aceste teme. Doamna Țicău. Mai am încă trei vorbitori pe listă. Doamna Țicău, vă rog. Domnule președinte, Ehm, vreau și eu să mulțumesc domnului Kramer pentru prezentarea făcută. Așteptăm cu interes să vedem și rapoartele. Întâi și întâi aș vrea să fac o observație generală. Mi-aduc aminte când discutam uh, despre uh, o directivă privind eficiența energetică, nu era discutată în această comisie, în comisia ITRE. În momentul în care am vrut să discutăm despre un subiect particular legat de fondurile structurale, Ni s-a spus că în regulament erau prevăzute doar excepțiile, limitările, iar uh, documentul cadru, care nu era legislativ, uh, acolo puteam găsi anumite elemente de referință. Sper că acest lucru să nu se întâmple și cu acest pachet privind fondurile structurale, și anume este important să existe o coerență legislativă uh, și anume toate elementele importante, că sunt limitări, sau eligibilități, trebuie să fie prevăzute în regulamente și nu în alte texte la care să se facă referire, alte texte gen cadru general, care însă uh, nu sunt uh, cu caracter legislativ. În al doilea rând, uh, în ceea ce privește dezvoltarea transportului urban, cred că este foarte important pentru comisia noastră că acest subiect este uh, Uh, parte a regulamentelor uh, privind fondurile structurale. Vreau însă să atrag atenția că, așa cum spunea și domnul Riche, uh, există anumite fonduri care sunt dedicate pentru dezvoltarea regională și aici trebuie să se țină cont și de subsidiaritatea statelor membre. Reamintesc faptul că în Cartea Albă privind transportul, aprobată anul trecut, se făcea o referire la dezvoltarea transportului urban și anume că ar trebui ca în viitorul cadru financiar multianual să nu se mai acorde uh, fonduri uh, autorităților locale pentru dezvoltarea transportului urban, decât în condițiile în care acestea vor avea un plan de dezvoltare a transportului urban și un audit uh, extern, un audit independent care să certifice acest uh, plan. Cred că acest lucru este extrem de periculos și există o oarecare contradicție uh, cu principiul subsidiarității și aici uh, sper ca lucrul acesta să fie clarificat prin regulamentele pe care le discutăm vis-a-vis -vis de utilizarea fondurilor structurale în viitorul cadru financiar multianual. În al treilea rând, referitor la cele 10 miliarde de euro din fondul de coeziune, uh, sunt de acord că este important ca aceste fonduri să fie dedicate pentru regiunile aflate sub criteriul de convergență cu dedicație specială pentru sectorul transporturilor, dar uh, cred că este important ca să existe alocări naționale. Subliniez faptul că în întreg uh, pachetul financiar pentru viitorul cadru financiar uh, multianual, noile state membre pierd aproximativ uh, 10% din uh, fondurile structurale și de aceea cred că este extrem de important ca acești 10 miliarde care vor fi dedicați uh, pentru transport, care pot fi dedicați pentru transport, pentru noile state membre aflate sub criteriul de convergență, deci să nu fie percepuți ca fiind fonduri uh, care se pierd de către aceste state membre și de aceea susțin alocarea națională deși dedicația este important să rămână pentru sectorul transporturilor, întrucât acolo există un foarte mare deficit uh, privind dezvoltarea infrastructurii de transport. Eu susțin, în al patrulea rând, eu susțin dezvoltarea transportului naval, transportului feroviar, uh, Uh, dar vreau să atrag atenția că, în special în noile state membre, există o foarte mare nevoie și pentru dezvoltarea infrastructurii transportului rutier. Dacă în Germania, cum zicea domnul Kramer, transportul rutier este poluant și acolo există autostrăzi, pot să vă spun că în România transportul uh, rutier este poluant tocmai pentru că nu există autostrăzi, pentru că există congestii pe anumite drumuri și pentru că nu există o eficiență a transportului rutier. De aceea este nevoie să fim sprijiniți în a investi în construcția de autostrăzi, în construcția de căi ferate de mare viteză, în construcția de terminale multimodale, deci există o foarte mare nevoie de dezvoltare a infrastructurii de transport în noile state membre. Și sper că acest lucru să fie bine reflectat în uh, regulamentele privind fondurile structurale. Mulțumesc. Mrs. Lichtenberger. Doamna Lichtenberger. Mulțumesc. Aș dori să mă întorc și eu la unele dintre punctele deja menționate. În primul rând, principiul use-it-or-lose-it. Aici, și pentru că ne confruntăm cu criza financiară, vedem că anumite state membre sunt afectate într-o măsură mult mai mare. Așa că trebuie să ținem cont și de circumstanțe. Există aceste presiuni financiare și e clar că unul sau alt proiect nu pot fi duse la finalizare în termenul care a fost stabilit inițial. Pe de altă parte, există încă cofinanțarea statelor membre care nu fac decât să ducă la creșterea datoriei suverane. Așa că în anumite state membre trebuie să fim foarte atenți cum se folosește acest principiu de use it or lose it, adică mai ales la acele state membre care se confruntă acum cu o presiune puternică. Un al doilea punct. Doamna Țicău l-a menționat deja acest punct. Da, în anumite noi state membre există anumite efecte, de exemplu, în ceea ce privește gradul de construcție, în, pentru pentru căile rutiere, unde lucrurile nu stau așa cum ar trebui. Dar de ceva trebuie să ținem cont. Dacă dorim să luăm în serios principiul durabilității, atunci nu trebuie să facem din nou aceleași greșeli pe care le-am făcut în Europa de vest și să le ducem acum să le transferăm spre Europa de est. Avem multă experiență deja și știm că nu orice nouă construcție de infrastructură duce la rezolvarea problemelor de transport, ci câteodată chiar adâncesc problemele deja existente. Apoi am auzit principiul cu ex-ante și ex-post, controlele care se pot face așa și da, cred că este unul dintre cele mai importante principii. În comisia jurii mă ocup cu punerea în aplicare a dreptului comunitar și vorbim de o situație foarte foarte ciudată. De multe ori se observă mult prea târziu că s-a făcut o greșeală foarte mare la început și se vede acest lucru după ani și ani. Observăm că ceea ce s-a făcut nu corespundea dreptului comunitar și până la urmă se ajunge în această situație în care se perpetuează greșelile. nu se ține cont destul de ceea ce s-a făcut în comun de cei care au luat o hotărâre este o problemă foarte importantă cu care ne tot confruntăm. De aceea cred că ar fi foarte bine, mai ales când vorbim despre infrastructura rutieră, să existe deja niște controle ex ante. Un parteneriat în care să fie implicate și statele membre. Uh, în cazul unor parteneriate trebuie să spunem că s-au anunțat doar proiecte care nu corespundeau criteriilor care, pe care le-am stabilit noi. Și un astfel de parteneriat ar fi, ar fi unul foarte bizar. Știu că în multe state membre noi, dar și în cele vechi, există această dorință de a lua decizii singure cu privință la ce, unde se construiește. Însă întrebarea e ce trebuie să fie cofinanțat din aceste proiecte. Sunt niște chestiuni importante. Dacă renunțăm pas cu pas la principiile pe care le-am hotărât odată, atunci să vedem ce se întâmplă aici când vorbim despre niște sume foarte mari de bani. Situația va fi una foarte dificilă. Vom mai fi noi credibili? Ne vom ține de aceste principii, de aceea eu cred că e important să ținem cont de ele. Importantă pentru mine e și următoarea întrebare. Într-o asemenea situație, e un... Uh, parteneriat o soluție bună dacă, de fapt, statul membru se duce spre o altă soluție. Și acum, doamna Ayala Sender are cuvântul, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc domnului Kramer pentru documentul pe care ni l-a prezentat. Aș dori să mai adaug câteva puncte. Cred că e ceva ce ar trebui să cerem de la fiecare document în care se vorbește despre investiții care se vor face din bugetul european. Trebuie să ne concentrăm pe locuri de muncă ecologice. Acestea sunt foarte bine legate de dezvoltarea durabilă. Este bine să avem o abordare generală în ceea ce privește viitoarea muncă care trebuie depusă pentru durabilitate. Însă, de cele mai multe ori, e bine să avem și cifre și detalii, astfel încât să putem să analizăm valoarea adăugată îndeaproape. Apoi, un, niște mijloace de transport durabile. Trebuie să abordăm și această chestiune, dar folosindu-ne de statisticile corespunzătoare. Pe lângă cooperarea locală mai există și alte structuri de colaborare la un nivel subnațional. Există vreun aliniat în acest document care ne vorbește despre vreun fel în care pot fi rezolvate conflictele la nivel local sau regional și asta ținând cont de faptul că vorbim despre infrastructuri foarte extinse, despre niște investiții la o scară foarte mare. Trebuie să ținem cont și de nevoia de informație și comunicare la nivel local și regional. Avem o formulă pentru a genera strategii naționale în multe dintre statele membre și cred că acest lucru trebuie să ne fie foarte clar atunci când vorbim despre proiecte la scară mare. Dacă nu, guvernele sau autoritățile locale vor înțelege că aceste proiectele sunt impuse fără ca ei să își aducă contribuția. Trebuie să ne concentrăm și pe elementul urban al proiectului. Documentul Comisiei e unul pe care trebuie să ne concentrăm și pe care trebuie să îl sprijinim, pentru că dacă nu, proiectele vor fi unele foarte vagi. Când vorbim despre mobilitate urbană și transport urban durabil, trebuie să sprijinim cele două aspecte, atât în ceea ce privește coeziunea, cât și fondul european regional. Sunt de acord și cu domnul Kramer când ne spune că și turismul trebuie să fie sprijinit așa cum se cuvine. Se simt foarte mult schimbările în turism, în alte domenii și de aceea e nevoie și aici de niște strategii specifice. Apoi regiunile care sunt acoperite în document. Trebuie să se facă legături între regiunile de pe teritoriul european, dar și legăturile cu țările vecine Uniunii Europene. Un alt punct menționat de domnul Kramer e următorul. Vorbim despre un domeniu în care dorim să ne implicăm foarte mult. E nevoie să existe un fel de stimulente. Există bani care sunt alocați, dar nu sunt folosiți. Comisia întotdeauna merge pe actele delegate. Eu cred că Parlamentul trebuie să se implice aici. Și acum are cuvântul Comisia. Thank you very much, Chair, and thank you very much for all the Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru toate intervențiile care s-au referit la foarte multe subiecte. Aș vrea și eu, în răspunsurile mele, să mă refer la unele dintre acestea.

De fapt, uh, intervențiile deputaților se referă la exact ce am încercat noi să facem cu propunerile legislative. În primul rând, accentul pus pe Europa 2020. Noi încercăm acum să ne asigurăm că toate programele cu finanțare europeană se concentrează pe îndeplinirea obiectivelor de creștere mm, inteligentă, durabilă și inclusivă. Și de aceea reunim cele cinci fonduri la un loc. Și bineînțeles, vor exista contracte contracte de parteneriat la nivel național și programe operaționale, așa cum este și în uh, cadrul actual. S-a făcut referire și la cadrul strategic în unele intervenții. Noi propunem să fie vorba despre acte delegate. În baza tratatului de la Lisabona, aceasta este o nouă modalitate de legiferare. Însă s-au pus câteva întrebări uh, pe acest uh, domeniu în Parlament și în Consiliu. În următoarele zile, Comisia va prezenta un document de lucru care va uh, prezenta mai multe detalii despre conținut. Pe de altă parte, există un alt uh, proces, pentru că nu este vorba de o propunere legislativă a noastră, însă conținutul va fi disponibil în zilele care urmează. Un al doilea element al propunerii noastre a fost să încercăm să maximizăm impactul fondurilor și facem acest lucru printr-o concentrare tematică. Există 11 obiective tematice care vor fi aplicate în uh, toate cele 5 fonduri. Vorbim despre fondurile uh, FEDER în cazul Uh, fondurilor de coeziune. În cazul FEDER propunem concentrarea uh, nu doar pe cele 11 uh, obiective, ci în avem concentrare de 80, 70 sau 50% pe trei teme. Cercetare, informare și inovație, competitivitatea IMM-urilor și economia cu emisii reduse de carbon. Și asta pentru că acest uh, subiect din urmă a fost menționat în mai multe intervenții din această dimineață. Un al treilea element uh, este că vrem să ne concentrăm mai mult pe rezultate. Avem o politică uh, care, uh, ne, care prevedea că trebuie să raportăm cu privire la utilizarea acestor fonduri și vrem să integrăm acest lucru încă de la început pe perioada de programare și în perioada de implementare. Asta înseamnă indicatorii comuni. Uh, fiecare regulament propune indicatori comuni pentru a vedea cum se utilizează fondurile în toate statele membre. Despre asta vorbesc și condiționalitățile exante. Vrem să ne asigurăm că Uh, sunt integrate condițiile de succes încă de la început. Așadar, înainte ca fondurile să fie cheltuite pe cercetare sau transporturi, trebuie să existe o strategie. Trebuie să înțelegem cum se încadrează acestea în planul mai larg al orașului, al regiunii sau al statului membru. În ceea ce privește rezerva de performanță, și acesta este un sistem de stimulente și sancțiuni. 5% din uh, fonduri vor fi alocate uh, pe baza îndeplinirii rezultatelor referitor la condiționalitatea macroeconomică. Aceasta este o discuție relevantă nu doar pentru politica de coeziune, ci și pentru alinierea acestei politici cu, uh, cu pachetul de guvernanță economică al Uniunii Europene. Referitor la simplificare, care a fost menționată de câteva ori, după cum știți, uh, toate politicile de finanțare din cadrul financiar uh, multianual s-au dorit a fi simplificate. Primele 80 de articole uh, se aplică tuturor celor 5 fonduri, ceea ce înseamnă că beneficiarul nu va trebui să mai jongleze cu atât de multe reguli. Avem uh, opțiuni uh, și pentru programe finanțate din mai multe fonduri și am introdus și o serie de alte prevederi pentru a Uh, simplifica procedurile pentru a reduce costurile, pentru mai multă coeziune și așa mai departe. Acum îi voi da cuvântul colegului meu care va vorbi despre transporturi. Am încercat să întărim parteneriatele, iar Parlamentul a fost foarte activ în acest uh, domeniu în pofida faptului că politica de coeziune a fost întotdeauna cunoscută ca o politică uh, drept fiind uh, cea mai implicată în reunirea partenerilor. Am propus ca parteneriatele uh, să fie implicate în fiecare fază a programării, în faza de pregătire, implementare, monitorizare și evaluare. De asemenea, am uh, stabilit că trebuie să existe un cod de conduită care va fi adoptat de către comisie și asta ca reacție la apelul instituțiilor Parlament, CESE și Comitetul Regiunilor. Sperăm că Uh, vom avea un document de lucru pe care îl vom pune la dispoziție în următoarele săptămâni, astfel încât părțile interesate să știe despre ce este vorba. Sper că am fost suficient de succintă. Iar acum îi voi da cuvântul colegului meu care vor va vorbi despre transporturi. Mulțumesc, uh, Ian. Atâta vreme cât Michael poate să aibă o intervenție succintă la sfârșit, uh, sigur puteți să vorbiți și dumneavoastră. Am câteva observații uh, foarte succinte pentru transporturi. Ceea ce vedeți dumneavoastră în regulament este o reflecție a ceea ce se găsește în bucățelele de, de regulamente care se referă la transporturi. Noi ne-am uitat la Cartea Albă privind transporturile și la celelalte documente. Acest regulament sau aceste regulamente pe care le aveți în fața dumneavoastră reprezintă un pas uh, mare înainte în sensul promovării transporturilor durabile. Acest lucru se vede în uh, temele alese și prioritățile de investiții. Noi am încercat să susținem uh, modurile de transport durabile mai mult decât am făcut-o în trecut. De asemenea, încercăm să ținem seama de mm, experiența noastră în ceea ce privește investițiile în anumite moduri de transport și repartizarea priorităților. Apoi ați vorbit despre condiționalitățile exante, care au ca scop sprijinirea statelor membre în a promova proiecte de transport durabil în uh, timp util și în cele mai uh, bune condiții. Și uh, aceasta este o problemă în momentul de față în unele statele membre, în special uh, referitor la anumite moduri de transport. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc. Michael, uh, vrei să pui totul cap la cap? Ja. <clears throat> Erstmal möchte ich, äh, Da. În primul rând aș dori să le mulțumesc tuturor acelora care au intervenit. Cred că colaborarea noastră va fi una foarte bună. Vom discuta cu toți cei implicați, vom avea un proiect de document înainte de a prezenta raportul la data de 24 aprilie, iar votul va avea loc la în data de 31 mai. Deci ultimele dezbateri vor avea loc pe 29 sau 30 mai. Am uitat două lucruri. Actele delegate, nu le-am menționat, Domnul Riche a fost primul care a făcut trimitere la acest subiect. Da, pentru angajații comisiei ar fi minunat dacă pentru orice pot să recurgă la actele delegate, dar Parlamentul nu e la fel de mulțumit. Însă, puteți să încercați să uh, vă comportați ca și cum ați fi aleși de popor, însă noi suntem cei care facem asta, așa că nu vă putem da pur și simplu un cec în alb să vă spunem puteți să faceți tot ce vă doriți. Nu putem face așa ceva. De ce suntem aleși? Nu, trebuie să discutăm unii cu ceilalți. Și cred că și majoritatea în Parlament are exact aceeași părere. Aș mai dori să amintești ceva, doamnă Țicău? Da, E clar că există o nevoie de construcție de autostrăzi în noile state membre, dar știu că tocmai aceste noi state membre, pentru că sunt uh, membre ale Uniunii Europene, în acestea se investește foarte mult pentru transportul rutier și nu în cel pe cale ferată. Și am văzut acest lucru în, și în România, a trebuit acolo să mă deplasez cu mașina și nu pe calea ferată. Același lucru e valabil pentru Ungaria, pentru Polonia, Polonia. Există acolo 1,2 miliarde ce erau prevăzute pentru calea ferată, nu s-a făcut nimic trebuie să fim foarte atenți. Dacă în următorii 20 de ani, de exemplu, în România se completează rețeaua de autostrăzi, atunci lucrurile vor rămâne foarte întârziate în ceea ce privește calea ferată. Trebuie să ținem cont de ambele dimensiuni și trebuie să vedem unde putem um, lucra mai bine și în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Există și în Germania anumite regiuni în care uh, e mai, se folosește acum mai mult calea ferată, așa că lucrurile stau mult mai bine în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon. Așa că noi trebuie să ne gândim în această direcție, să facem întotdeauna această comparație. Direcția în care mergem trebuie să fie cea bună, iar direcția aceasta este protejarea climei. Fără o schimbare în mobilitate nu vom putea să protejăm clima. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, Michael. Așa cum ai spus, vom avea un vot în comisie la sfârșitul lunii mai, la data de 31 mai, așa că vom aștepta raportul, vom mai avea încă o discuție, vom stabili termenul de depunere a amendamentelor și așa mai departe. Vă mulțumim tuturor și cu aceasta încheiem reuniunea de dimineață. Ne revedem la ora 3 când vom auzi prezentarea unui studiu în ceea ce privește instrumentele de finanțare pentru rețele transeuropene.